Good morning everybody who will start. Bună dimineața tuturor. Începem ședința noastră. I will speak in Spanish if you need translation. Voi vorbi în spaniol. El primer punto del orden del día es adopción. Prima, primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Dacă suntem cu toții de acord, o vom adopta. Vreau doar să vă spun că la punctul 11, punctul 11 îl vom discuta după punctul 8. Iată, este schimbarea pe care vă propun. Dacă sunt de acord, atunci se consideră adoptată ordinea de zi. Al doilea punct de pe ordinea de zi este adoptarea procesului verbal, proceselor verbale, Ați avut timp să vă uitați? Doamna Vettel, da. A. No interpretation into English? Nu există interpretare în engleză. Vamos a ver si... O problemă tehnică. Merge acum? Da. Bueno, pues si damos por aprobadas las... las... Se consideră că procesele verbale sunt adoptate. Trecem la punctul următor, anunțurile președinției. După cum știți, pe 25 noiembrie este Ziua Internațională împotriva violenței împotriva femeilor, iar Parlamentul European va participa la inițiativa globală înființată de Națiunile Unite, Lumea în portocaliu, să pune în capăt violenței împotriva femeilor și fetelor. Clădirea Parlamentului se va aprinde, va fi luminată în culoarea portocaliu pentru a marca această inițiativă a Națiunilor Unite. Ca următor anunț, am următorul, pe 14 decembrie vom ține o ședință extraordinară la Strasburg, vom avea un schimb de opinii cu comisara Jurova cu privire la prioritățile în ceea ce privește egalitatea de gen. Trecem deja la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume distribuirea rapoartelor, voturile, voturile privind rapoartele. Sper că aveți um, cartelele de vot Votăm în primul rând uh, avizul privind raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume pe anul 2014. Doamna Beseril vrea să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori, înainte de toate, să le mulțumesc tuturor membrilor comisiei pentru sprijinul lor și pentru amendamentele care au fost în număr foarte mare. Este un raport cu un subiect important. Um, au fost mai multe avize, până la Comisia pe fond este DRA, dar au fost avize și de la DEVE. Așadar, un uh, raport cu însemnătate mare. Vreau să le mulțumesc uh, și celor care au lucrat uh, pe marginea acestui raport, asistenților, consilierilor. Vreau să le semnalez că s-a întâmplat un lucru, mm, și anume, cred că am lucrat cât se poate de bine, dar cumva mm, nu știu dacă e neapărat practica normală a grupului uh, social-democraților, în ultimul moment uh, au modificat compromisurile, lucru care a dus la o complicare a lucrurilor destul de mare. Până la urmă am rezolvat printr-un amendament oral, însă aș dori să îi rog cu altă ocazie să ne spună mai dinainte dacă au astfel de probleme. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnul Beferil trecem la vot, la votarea acestui raport. Compromisul 1. <coughs> Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament uh, oral înaintea de doamna Rodriguez pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru. Este vorba de un vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, nu mi-e clar pentru partea a doua, așa că Vom verifica electronic partea a doua amendamentului 50. Se deschide votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Paisprezece voturi împotrivă, pentru că unul dintre cei de la Vers nu și are cartela la el și a votat împotrivă și bun, a, tocmai a venit uh, Ines, încă nu s-a... Așa că partea a doua este respinsă. Amendamentul 51 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pe două părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral 53 pentru împotrivă abțineri se adoptă. patru. Trebuie să votăm și aici pentru. Împotrivă.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 Verificăm electronic partea a doua de la 61. Se deschide votul. Este adoptată 15 voturi pentru, 12 împotrivă și o abținere. Amendamentul 63, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă,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 69. Pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 6 pentru, împotrivă, abținerii, se adoptă. Amendamentul 84 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Toată lumea a votat? Se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95. Pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 97, pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia pentru împotrivă, acțiunilor se adoptă. Amendamentul 68. Nu, devine caduc. Deci 68 devine caduc pentru că s-a votat 97. Trecem mai departe, așadar, la 98 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la amendamentul 1. Doamna Arena? Pour euh, le grup SND. Pot să solicit pentru grupul SND o foarte scurtă pauză, câteva secunde. Da. Il nous manque une page à la liste de vote. Ne lipsește o pagină din lista de vot, acesta e motivul. <laughs>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 Vale, parece que podemos... Eh... Bun, se pare că putem continua cu votul. Iar rămăsesem la amendamentul 1. Bun. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Amendamentul 1. S-a deschis votul.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 împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri se respinge, verificăm Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 16. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 împotrivă, abțineri, se adoptă 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, trecem la amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, amendamentul 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral 2 devine caduc. Și acum, amendamentul oral 1. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votăm în mod electronic textul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă 23 de voturi pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, doamnei Beseril! Y pasamos a la siguiente votación. Și trecem acum la votul următor vorba de recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru acordul privind comerțul cu servicii TISA. Începem cu compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 31 cu un amendament oral din partea doamnei Neuf, care a fost integrat în text pentru, împotriva, abțineri. Sincer, habar nu am care este rezultatul, așa că vă propun să votăm electronic. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 31. 32, cu, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. abține se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă. abține se respinge. 33, pentru? Împotrivă. abține se adoptă. 34, pentru? Împotrivă. Abțineri Vom verifica electronic amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 38. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica electronic compromisul 6. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem acum la compromisul 7 pentru împotriva a, a fost retras acest compromis. Nu, compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 55. S-a închis votul și se respinge. 14 voturi împotrivă, 11 pentru. Bun. Amendamentul 56 pentru. Împotrivă. Abțineți. Se respinge. 57 pentru împotriva, abține, se respinge, 59 pentru, împotriva, abțineri, verificăm electronic amendamentul 59. Mai e cineva care trebuie să voteze. Și se respinge. Amendamentul 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E un vot foarte strâns, așa că verificăm electronic. Prima parte de la 61. S-a închis votul și se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 62 nu se votează pentru că e o chestiune lingvistică. 63 acum pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 70 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru. Vreți să verificăm amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și am un ochi de volturi. Se adoptă. Să nu credeți că sunt în stare să și număr așa, s-am nimerit. Bun. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 3. E o adăugire. Există și o adăugire din partea doamnei Noh. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că se adoptă, dar uh, prefer să nu mă risc, așa că votăm electronic amendamentul 3. Aprobat. Se adoptă. Amendamentul 5 cu amendament oral din partea doamnei Zitnanska. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 cu amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 10 cu amendament oral pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, Cred că se adoptă, așa că nu sunt sigură, verificăm, s-a deschis votul la 12. E cineva care nu vrea să voteze? Nu-i nimic. Atunci s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la votul final a textului astfel modificat. S-a deschis votul. Queda aprobado el informe por 20. Bun, și se adoptă raportul cu 20 de voturi pentru, 9 împotrivă, nicio abținere. Pues muchas gracias por su... Bun, vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Iată că am încheiat astăzi aceste voturi, însă lucrările Comisiei continuă și trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Referitor la raportul intitulat Implementarea și revizuirea strategiei UE privind Asia Centrală. La raporter de este informe. Raportoarea acestui text este doamna Gerling. Mai așteptăm două minute. Bueno, pues vamos a comenzar. Bun, foarte bine. Haideți să continuăm lucrările comisiei noastre. Și după cum vă spuneam, e vorba de o dezbatere. Vă rog. Deci, dacă mai sunt alte conversații vă, pe care vreți să le purtați, vă rog frumos în afara sălii, pentru că noi dorim să continuăm dezbaterile. Și Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul de implementare și revizuire a strategiei Uniunii Europene în Asia Centrală. Și doamna Girling este raportoarea, autoarea raportului. Și de aceea am să-i dau cuvântul imediat pentru a prezenta acest uh, raport. Vă rog, doamna Girling. Thank you very much, Madam President. And um, I'd like to thank the Secretariat, first of all, for all the work. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru ajutorul furnizat pentru a redacta acest aviz și vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră cu care încă nu m-am întâlnit, dar sper că vom avea o cooperare foarte bună. Pentru cei care nu cunosc foarte bine situația din Asia Centrală, avem cinci țări independente, Kazakhstan, Gârgăstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Tajikistan. Asia Centrală este o zonă geografică care în care se vorbește limba persană și are o serie întreagă de... A, și acest lucru determină, de fapt, tradițiile, obiceiurile, comportamentele Uh, e vorba de un raport al Comisiei AFET, care uh, are un astfel de text referitor la strategia UE în Asia Centrală și, după cum știți, noi avem, uh, ca și aviz aici, doar o posibilitate de intervenție destul de limitată. Salut! toate amendamentele care pot fi uh, depuse, e clar că putem să aprofundăm acest subiect. Însă, având în vedere faptul că e vorba de cinci țări separate, independente, a fost destul de greu să le putem uh, regrupa în funcție de provocări și de succesele înregistrate. Am să încerc să mă refer pe scurt la ele. Violența împotriva femeilor este o problemă foarte însemnată și uh, în ciuda faptului că toate aceste țări au semnat Convenția ONU pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, 29% din femeile din această regiune sunt în continuare victimele violenței și abuzurilor sexuale. Și e clar că uh, autoritățile trebuie să continue anchetele și să stabilească ca și prioritate rezolvarea acestor cazuri de violență. Și știu că și colegii și-au exprimat îngrijorări foarte mari referitor la cazurile de violență împotriva femeilor. De asemenea, traficul cu ființe omenești în continuare este o problemă. Se pare că cifrele sporesc în ceea ce privește traficul cu femei. E nevoie de o adevărată strategie coordonată pentru a pune capăt acestui fenomen și e vorba de categorii vulnerabile, însă această denumire se referă sau această, acest adjectiv se poate referi la un număr foarte mare de persoane, persoane foarte sărace care se află într-o situație de mizerie extremă și care pot fi supuse unei violențe uh, uh, domestice. Acest lucru e valabil pentru multe populații din aceste țări. Și e clar că avem nevoie de autorități care să poată ancheta și să poată urmări aceste cazuri de violență. Mi-am dorit nu să mă concentrez pe aspectele cele mai negative, ci mai degrabă pe aspectele cele mai pozitive, acolo unde s-au înregistrat progrese și uh, e clar că uh, e în continuare loc și de mai bine, asta este foarte clar pentru toată lumea, însă trebuie să subliniem și progresele acolo unde există. 58% din cei care lucrează în agricultură și în Asia Centrală sunt de fapt femei. Și acestea au un rol crucial în domeniul agricol. Și aș fi foarte interesată să, să vedem care este numărul de femei care, de fapt, sunt și proprietari ale terenului uh, agricol, ale pământului agricol uh, asupra căruia lucrează. Și în final, aș vrea să menționez și un aspect mai specific care pare să ia amploare. Până nu de mult, oamenii în Kyrgyzstan puteau să răpească femeile pe care doreau să le, uh, cu care doreau să se căsătorească. Și de fapt nu era considerat o crimă, ci era o tradiție, un obicei. Ceva asemănător cu bărbații care îngenunchează și uh, propun uh, o, un inel pentru a cere pe cineva căsătorie la noi. Însă, acum, am constatat că anul trecut s-a modificat legislația și răpirea acestor uh, viitoare soții a, devenit o infracțiune. Evident că legislația este foarte importantă pentru a schimba comportamentele, însă știm foarte bine că aceste comportamente nu se pot schimba de la o zi la alta, peste noapte. Și deci în continuare mai sunt multe de făcut în acest sens. Însă trebuie să recunoaștem această modificare legislativă care merge în direcția potrivită. Însă cred eu că e un domeniu în care uh, Poate în avizul nostru am putea să oferim sprijin acelor autorități din Kyrgyzstan care în continuare încearcă să se asigure că această legislație va fi și aplicată și că va deveni un obicei, un nou obicei, o nouă tradiție. Aștept cu nerăbdare comentariile din partea raportorilor din umbră și rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Muchísimas gracias, señora Mulțumim foarte mult, doamna Girling, pentru prezentarea făcută. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră de la diferitele grupe. Doamna Gabriel, numele PP-ului. Mulțumesc, doamna prezident. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Mai întâi vreau să o felicit și să mulțumesc doamnei Gerling pentru un excelent proiect de aviz, foarte bogat în informații. Adoptează o poziție încurajatoare, pozitivă, Lucru important în relațiile noastre cu state terțe. Sunt de acord cu prioritățile enunțate, violența împotriva femeilor, nevoia de a promova egalitatea în fața legii, uh, atenția acordată traficul de ființe umană, creșterea economică. În ce mă privește, aș mai adăuga patru elemente. 1. Participarea femeilor la viața publică și la luarea de decizii politice, care trebuie să fie încurajată mai mult. În al doilea rând, lupta împotriva stereotipurilor de gen și asta încă de la cea mai fragedă vârstă. În al treilea rând, a sublinea punerea în aplicare a măsurilor deja existente și e necesar ca noi să continuăm dialogul, chiar dacă constatăm uh, cifre statistici neliniștitoare. Se arată în text că ne preocupă faptul că o femeie dintre ei e victima unor violențe fizice vreau să vă reamintesc că <laughs> în Europa, din păcate, cifrele sunt foarte similare, cam aceleași, deci nu se pune problema de a da lecții, ci de, de a continua dialogul, de a exercita presiuni, pentru că astfel putem obține rezultate. Iată cele patru elemente care Uh, eu aș dori să le adaug la proiectul de text. Am să o fac sub formă unor amendamente, dar încă o dată felicitări doamnei Gerling pentru un text uh, foarte bogat și pertinent. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Gabriel. Acum, doamna Arena pentru SND. Mulțumesc, doamnă președinte mă alături mulțumirilor pentru doamna Gerling, ca raportor aici în Comisia FAM. E foarte important să putem introduce toate elementele ce țin de egalitate și în aceste cinci țări ale Asiei Centrale. Într-adevăr, când citim rapoartele eh, ONU, OSCE, încă sunt multe de realizat în aceste țări, deși sunt de acord uh, trebuie să observăm și ameliorările, progresele care s-au întâmplat. Totuși, voi propune 11 amendamente patru considerente și amendamente la nivelul măsurilor concrete. Și aici, la măsurile concrete, mie mi se pare important să facem un apel la aplicarea eficace, efectivă a Convenției Națiunilor Unite asupra eliminării oricărei forme de discriminare împotriva femeilor, de a cere serviciul de acțiune externă, un plan de acțiune în ce privește egalitatea de gen. Facem un apel la țările din Asia Centrală să elaboreze legislație care să combată violența potriva femeilor. Deci trebuie să intrăm într-o fază concretă în ce privește lupta împotriva discriminării potriva femeilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Acum, pentru grupul ALDE, doamna Bearder. Mulțumesc, doamna președinte! Adaug uh, mulțumirile mele, doamne Gerling, pentru efortul dumneavoastră E întotdeauna dificil atunci când uh, lucrăm cu state terțe, cu culturi și tradiții diferite, fără să adoptăm o poziție de predicator și încercând să respectăm cultura lor. Dar, uh, ca și furtul miresei, sunt obiceiuri uh, greu de înțeles când lucrurile depășesc Uh, ceea ce poate fi acceptat ca și comportament uman și trebuie deci să luăm poziție și să ducem cu noi valorile noastre atunci când discutăm cu astfel de țări. Sigur că apoi intervine compromisul, dar trebuie să lucrăm în comunitate. Trebuie să ne asigurăm că femeile sunt protejate și mă bucur că ați citat acest scenariu al furtului miresei E adevărat că dispunând de toată informația de pe internet, ajungem cu informația și la zone rurale, la public mai îndepărtat. Apoi intervin elemente ce țin de moștenire, de transmiterea proprietăților, a terenurilor. Sigur că pot interveni probleme și în alte sectoare, educație, protecție juridică. E oare posibil să obții un divorț în astfel de culturi? Apoi, Parlamentul nostru a fost implicat uh, și în tot ce ține de munca forțată, uh, femei, copii, care trebuie să culeagă bumbacul în Uzbekistan. Femeile sunt duse forțat pe câmpurile de bumbac pentru a culege bumbacul și transportate dintr-o parte într-alta pentru această muncă. Dar trebuie să avem strategii specifice pentru diferitele zone ale lumii în care ne implicăm și trebuie să ne asigurăm că ducem cu noi valorile noastre încercând să le inserăm în sistemele juridice respective. Eu cred că vom continua cooperarea noastră în termen excelent. Mulțumesc! Mulțumim. Dacă nu sunt alte intervenții, doamna Gerling poate dorește să tragă concluziile după ce a ascultat intervențiile colegilor. Vă rog. Mulțumesc, da, pe scurt, într-adevăr, cred că sunt pe aceeași lungime de undă și uh, salut sugestia Mariei de a include femeile de, pe scena publică și un alt argument, discriminarea. Sigur, toate, aceste două aspecte sunt legate între ele și ceea ce eu mi-aș dori în dezvoltarea acestui aviz e de a avea câteva argumente foarte puternice care să preia ideile tuturor în jurul temelor centrale, așa încât să putem ca cele argumente să figureze în raportul AFET, să putem să facem, să treacă textul nostru, decât foarte, foarte multe lucruri, un pom de Crăciun, aș prefera uh, câteva puncte, dar cât se poate de solide și uh, mă bucur să aud din partea raportoarelor din umbră că suntem de acord cu toate le și încă o dată mulțumesc foarte mult. Muchas gracias, señora Girlin. Mulțumim foarte mult, doamne Girlin. Așa cum am spus la începutul ședinței noastre, am făcut o modificare în ordinea de zi. Vom trece acum la dezbaterea punctului 11, cel care se referă la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului cu privire la standardele sociale și de mediu, standardele privind drepturile omului și responsabilitate a întreprinderilor. O să o invit pe doamna Bior, care este raportoare să iau cuvântul. Fata mai extrem kort för jag uh, tycker att vi har ett väldigt viktigt hearing här som, om, om trafficking som ska påbörjas alldeles strax. Uh, Foarte pe scurt, pentru că știu că urmează o audiere importantă în doar câteva minute. Cred că ați înțeles despre ce este vorba faptul că acordurile comerciale internaționale trebuie să se concentreze mai mult și pe egalitatea de gen. Am primit 42 de amendamente și majoritatea sunt grozave. Eu cred că ajută la aprofundarea analizei și aduc ideea de comerț internațional cu agenda pentru uh, obiective sustenabile și aș dori să mulțumesc colegilor pentru amendamentele foarte constructive. V-aș invita la întâlnirea de pe 19 noiembrie între orele 14 și 15, așa încât să Uh, obținem acest amendament de compromis. Acum aștept cu interes opinia dumneavoastră. La palabra în nombre del PP, la señora Legrip. Doamna Legrip, acum. Mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, la rândul meu, în această etapă aș dori doar să reamintesc două elemente. Întâi, grupul PPE ține ca acest aviz să nu fie ocazia unei repuneri în discuția obiectivelor tratate în materie de politică comercială. Și la lectura anumitor amendamente pare să se idească această idee că comerțul internațional e sursa tuturor relelor din societatea noastră. Ori noi la PPE credem din potriva că dezvoltarea unei politici comerciale rezonabile și dinamice uh, contribuie, din potrivă, la creșterea economică, la dezvoltarea economică a țărilor noastre. Al doilea element. Reamintesc, Comisia FEM nu se sesizase pentru aviz uh, cu prilejul raportului din 2010, am mai spus deja acest lucru, și ne confruntăm cu o problemă, anume nu dispunem de studii clare și precise, cu cifre, elemente pertinente, în ce privește impactul politicii comerciale actuale a UE asupra situației femeilor. Printre amendamentele pe care le-am depus, am încercat să cer tocmai evaluări, studii complementare în acest sens, dar Sigur, există și alte amendamente cu un același obiectiv și mă bucur. Acestea fiind spuse, vom adopta o poziție deschisă și de colaborare constructivă în cadrul negocierilor noastre cu raportoare pentru a ajunge la amendamente de compromis. sigur ne vom aduce contribuția la definirea unor compromisuri, dacă firește reușim să formulăm lucrurile în termeni concreți, preciși, care să ducă dezbaterea mai departe și care să nu fie lipsite de realism sau prea ideologic orientate. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señora Legrip. En nombre de... Mulțumim foarte mult, domnule Grip. Pentru SND, doamna Iara Sender. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt un pic uh, perplexă față de ce am auzit anterior. Vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei Bior pentru faptul că s-a dat dispusă să colaborăm. Cred că acest uh, propunere de raport ne-a dat un uh, bun punct de plecare pentru a ajunge la un punct comun prin amendamente, astfel încât să consolidăm unele dintre um, aspecte. Cred că în primul raport, doamna Saifi, chiar dacă n-a um, inclus anumite aspecte pentru că n-a fost un aviz al Comisiei F, tot a ținut cont de acestea, pentru că știu, o cunosc, am lucrat cu ei pe chestiuni legate de egalitatea între bărbați și femei și uh, clar uh, um, îi um, stă în, în fire cumva să ține cont de aceste lucruri și uh, de asta m-a surprins faptul că doamna Legrip a spus că nu trebuie să aibă caracter ideologic. Uh, mi se pare că atât în instrumentele um, ONU cât și în cele ale OIM există studii cu privire la um, diferite documente, acorduri comerciale, de exemplu, că nu sunt echilibrate, nu au um, elemente care să oblige la respectarea drepturilor omului și egalitatea între bărbați și femei și nici clauze obligatorii pentru respectarea mediului lucru bun, mai ales uh, în contextul acesta al Convenției de la Paris, devin din ce în ce mai important. E bine, cred că acest uh, aviz este o ocazie bună, pierdută în 2010, pe care o avem din nou, tocmai de a, a atrage atenția asupra acestei situații, pentru că este adevărat că acordurile um, comerciale în sine nu reprezintă um, reprezentarea răului, Uh, dar clauzele obligatorii um, lipsesc și nu uh, ajută la rezolvarea problemelor acestea, mai ales în sectoarele unde uh, femeile ar fi afectate de diferite efecte negative. Vorbim despre um, diferite tipuri de artizanat, despre um, munca pământului, vorbim despre dreptul asupra terenurilor, despre dreptul femeilor la educație. Deci, noi, cei din Europeană, trebuie să um, ne ocupăm de aceste lucruri. Amendamentele grupului meu au ca obiectiv, în primul rând, să urmeze spiritul uh, raportării din 2010 și anume să facem ca aceste clauze privind drepturile omului și drepturile um, legate de mediu să fie obligatorii în aceste clauze din um, Uh, acordurile internaționale, mai ales că e vorba de clauze care protejează valorile europene și mm, stimulează respectarea acestor valori prin tratatele comerciale, utilizându-le pe acestea nu doar ca stimulente economice, ci și stimulente privind dezvoltarea umană și mm, a calității vieții persoanelor. Deci trebuie să cerem ca aceste clauze să fie obligatorii în Um, tratatele comerciale pe care le, um, le-a încheiat uh, Uniunea Europeană, la fel și în uh, acordurile internaționale ale OIM-ului și în tratatele internaționale privind mediul. Trebuie așadar să se îmbunătățească în plus uh, o serie de aspecte legate de sănătate și de dreptul privind terenurile care au sunt legate de impactul acordurilor comerciale în aceste regiuni unde femeile uh, reprezintă categorii foarte vulnerabile și în plus afectează împreună cu acestea și pe familiile lor. În plus, trebuie să reamintim faptul că uh, obligativitatea punerii în aplicare a clauzelor transversale de asigurarea a egalității între bărbați și femei trebuie să se reflecte în aceste acorduri pe care le încheie Uniunea Europeană cu statele terțe și, în plus, pentru ca acestea să fie obligatorii, trebuie să se facă o, o analiză exante și expost a impactului pe care aceste acorduri ar urma să le aibă asupra comunităților de femei, asupra comunităților indigene, unde femeile au un rol mai mare de jucat și așa mai departe. Ne trebuie așadar să existe aceste tipuri de studii. Cumva, în spiritul a ceea ce a spus și doamna Legrip, suntem de acord că nu există date specifice suficient de multe și există multe studii. Deci vrem ca în mod sistematic, obligatoriu, să se facă această analiză ex și expostă uh, în ceea ce privește acordurile, mai ales uh, să, se reflecte, să se analizeze aspectele de gen și de mediu. În plus, um, cred că acesta ar contribui la un know-how uh, în ceea ce privește dreptul comunitar. În plus, e nevoie să se identifice niște indici de referință pentru a se face cât mai bine aceste studii de impact în cadrul analizelor exante și expos când se pregătesc acorduri de acest tip și, în plus, este importantă implicarea în acestea a organizațiilor de femei pentru că acestea au făcut deja progrese importante care pot fi folosite și în alte domenii. De exemplu, când e vorba de domeniul microcreditelor sau microfinanțării, um, aceste informații sunt utile, aceste resurse sunt utile nu doar în domeniul drepturilor femeii, ci și uh, când e vorba de sprijinirea IMM-urilor. Și, în sfârșit, deplâng faptul că nu s-a inclus până acum uh, în uh, documentul cel mai recent al Comisiei din octombrie 2015 aceste subiecte, dar s-a vorbit despre includerea clauzei transversale, faptul că ar trebui să fie obligatorie includerea acestor studii și că ar trebui să se poată vorbi și despre un posibil uh, sistem de sancțiuni în caz că nu s-ar respecta aceste uh, uh, obligații. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, doamna Ayala. Mai sunt și alte intervenții? Nu văd cine. Doamna Foren. Volevo eh, ringraziare eh, la... Aș dori să mulțumesc eh, doamnei eh, Björk pentru textul propus. Eu sunt responsabilă pentru avizul Comisiei INTA și aș dori să spun că e esențial avizul Comisiei FEM, deoarece în cadrul muncii mele este important ca lucrurile să fie abordate și din perspectiva egalității de gen. Cred că e fundamental din perspectiva drepturilor omului este important să putem cita studiile expos și extante, extante, cum tocmai s-a spus, tocmai pentru a integra această perspectivă de gen. Ca atare doresc să mulțumesc Comisiei FEM. E important să comandăm astfel de studii și îmi doresc să cooperăm cu toții pentru a apăra drepturile omului în cadrul schimburilor comerciale internaționale, integrând și dimensiunea de gem. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt eventual și alte intervenții, nu știu dacă doamna raportor, doamna Bjorn, dorește să intervină pentru a finaliza dezbaterile. Uh, Într-adevăr, mulțumesc mult uh, raportorilor din umbră. Sigur, uh, revin cu propunerile mele de amendamente de compromis, menținem legătura. Am primit idei foarte bune și amendamente foarte bune. Am să mă asigur că ele vor fi inserate în raport. Apoi, cred că e foarte important ca un raportor de la INTA uh, știe ce facem noi aici și e gata să integreze ideile noastre. Avem o ședință raportorilor din umbră, cum vă spuneam, pe 19 noiembrie, între orele 14 și 15. Mulțumesc foarte mult! Uh, știu că și un reprezentant al Comisiei Europene dorește să ia cuvântul, dar vă rog foarte pe scurt pentru că trebuie să începem audierea. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. Promit să fiu succintă. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru munca depusă. Proiectul de aviz, într-adevăr, urmărește aspectele cheie ale interfeței între comerț și dimensiunea de gen. Multe s-au făcut. GSP Plus, mecanism de monitorizare, prevedere în ce privește piața forței de muncă, evaluarea respectării drepturilor omului și a egalității de gen. Deci am sublinia că mm, se pot reflecta încă și mai în profunzime astfel de aspecte în uh, aviz, dar și constrângeri uh, eventual, în special în ce privește disponibilitatea uh, informațiilor, a datelor um, și de asemenea în ce privește area de acoperire a uh, tratatelor comerciale. ce alte instrumente ar putea fi folosite, de asemenea, bună oară, cooperare și dezvoltare. Salutăm amendamentele, multe merg în direcția clarificării acestor aspecte, unele par să nu țină seama însă de evoluțiile foarte recente în politica comercială a UE, deci poate aici ar trebui ceva mai multă reflexie și aș reaminti că noi suntem deschiși cooperării ca întotdeauna și putem să vă oferim poate anumite răspunsuri. Mulțumim! Muchas gracias, pues... Eh... Mulțumesc foarte mult. Iată că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și vă propun să începem imediat audierea. Dacă ne permiteți doar un minut pauză, în așa fel încât persoanele care participă la audiere să poată veni aici, la prezidium, după care vom începe imediat.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 Bueno, pues estamos... Eh, foarte bine. Putem începe această audiere referitoare la dimensiunea de gen în traficul cu ființe omenești. Eu cred că e o chestiune foarte importantă și care, part, care este prezentă în foarte multe dintre dezbaterile noastre în momentul de față. Amintiți-vă în plen, am discutat programul DAFNE, lupta împotriva violenței, uh, Uh, împotriva femeilor, a tinerelor fete. Și această audiere are drept obiectiv să putea, să poată contribui la lucrările noastre referitoare la implementarea directivei 2011-36 din 5 aprilie, referitoare la prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane și protecția victimelor dintr-o perspectivă de gen. Raportul acesta are doi raportori, doamna Werner din partea Comisiei FEM și ca și raportor din partea Comisiei Libe, doamna Bjork. Și cred că împreună cu cei care participă la acest panel de experți vom reuși să preluăm ideile, experiența lor, informațiile furnizate pentru a le transpune în munca noastră și vom îmbunătăți cunoștințele noastre um, și cunoștințele tuturor celor care participă la lucrările noastre și la redactarea acestor rapoarte. Violența de gen și traficul cu ființe omenești reprezintă o adevărată plagă socială și de aceea trebuie să avem un angajament din partea tuturor instituțiilor și mai ales a instituțiilor europene pentru a pune capăt acestui flagel. Există diferite domenii în care putem acționa, putem interveni și iată de aceea avem astăzi diferite profiluri în, această, în rândul experților în această audiere, în așa fel încât să avem o viziune cât mai globală. Nu vreau să vorbesc prea mult, ci mai degrabă vom da mai întâi cuvântul raportoarelor din partea, pentru acest raport, atât din partea FAIM cât și din partea uh, Comisiei Libe, după care vom avea ocazia să ascultăm prezentările celor care participă la această audiere. Doamna Werner, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair. And... Mulțumesc, doamnă președintă. Bun venit invitațiilor și mulțumesc uh, pentru prezență. Aștept cu mare interes prezentările. Mă bucur să fiu raportor uh, ce privește raportul de implementare uh, directivei 2011. Traficul de ființe umane uh, e o temă pe care am făcut campanie ani de zile în țara mea și mă bucur că astăzi avem ocazia să influențăm munca Comisiei prin acest raport de implementare. Mm, înțeles că s-a mânat de pe acest an pe anul viitor, dar oricum e important. Directiva împotriva traficului de ființe umane deschide această temă. Au existat uh, multe definiții, dar pentru a simplifica, există trei elemente cheie. Traficul include acțiunea, mijlocul și scopul. Acțiunea poate să însemne multe lucruri, inclusiv recrutarea și transportul. Mijloacele sunt mijloacele coercitive și ale, infra, ale infracțiunii. În fine, scopul traficului de ființe umane firește exploatarea. Uneori pentru câștiguri financiare, dar nu numai. Și, din nou, aici poate include mai multe activități, uh, muncă forțată, uh, prostituție și așa mai departe. Protocolul ONU citează aceste lucruri, dar e important de știut că există diferențe între definițiile juridice utilizate în diferitele state membre. Asta înseamnă că la nivel european nu suntem întotdeauna în măsură să comparăm datele, informațiile ce ne vin din statele membre. Și e important acum să ne acordăm timp pentru a ne gândi despre ce nu vorbim în acest raport. Traficul de ființe umane este o temă separată ce ține de uh, situația curentă a refugiaților, a migrației, a traficului ființe umane. Poate că sunt legături între cei care au fost răpiți Uh, și care sunt mai vulnerabili traficului. Aceste lucruri nu sunt chiar identice. Uh, Oficiul ONU uh, pentru droguri și trafic face o distinție clară. Pe de o parte vorba de exploatare și pe de altă parte de o dimensiune transnațională. Migranții, în general, consimt transferurilor lor, în timp ce, cadrul traficului, persoanele respective nu consimt sau uh, măsurile abuzive și coercitive uh, au făcut superflu consimțământul. La articolul 2, alineat 4, directiva arată că consimțământul persoanelor la trafic este nerelevant. Traficul se încheie cu susținerea migranților la destinație. Mai mult decât atât, uh, răpirea e o crimă împotriva statului, în timp ce traficul se poate petrece atunci când o persoană e mutată într-o parte în alta, într-un strat, uh, sau într-un același stat sau transfrontalier. Traficul e un abuz al drepturilor fundamentale și e o crimă împotriva individului. 69 din persoane sunt uh, răpite în scopuri sexuale și 99% dintre acestea sunt femei. În ciuda semnificației prostituției pentru traficul de ființe umane, e important să menținem distinția între cele două infracțiuni. Acest raport nu e locul de a dezbate uh, diversele abordări ale prostituției. Uh, uh, Femeile sunt majoritare în traficul pentru exploatare sexuală. E un lucru stabilit la nivel global și ne concentrăm acum pe aspectele ce țin de trafic în acest raport, fără a vorbi de condițiile prostituției în general. dimensiunea de genie de, nu poate fi tăgăduită în trafic, fie că e vorba de tineri, fete și băieți sau femei. Statisticile arată că majoritatea victimelor sunt totuși fete și femei. Potrivit raportului Eurostat din acest an, pe această temă, 80% din victimele înregistrate între 2010 și 2012 erau femei. Și, deși tehnic cad sub competența Comisiei Libe aici în Parlament, trebuie să observăm că acele state membre care au putut furniza informații mai detaliate pe capitole a, pe vârste, 17 aveau vârsta între 12 și 17 ani și 2% aveau vârsta între 2 și 11 ani. Aceste statistici, sigur, nu sunt o reprezentare perfectă a situației reale și e posibil să existe diferențe foarte mari între numărul victimelor înregistrate și al victimelor reale. Raportarea infracțiunilor este uh, lacunară și special în ce privește traficul de ființe umane, indiferent de gen. Acest lucru spune multe despre uh, forțele polițienești și uh, sistemul judiciar și acum și directiva arată, bărbații și femeile sunt traficați pentru scopuri diferite și ca atare, asistența și susținerea trebuie să țină seama de specificitatea de gen cred că anumite părți ale directivei sunt mai relevante decât altele când vine vorba de dimensiunea de gen. Doamna Bjork va trata aspectele juridice în Comisia Libe. Majoritatea victimelor fiind fete și femei, eu cred că noi, în Comisia FEM, trebuie să ne concentrăm pe tratarea și protecția victimelor. Directiva UE împotriva traficului trebuie să fie un standard și trebuie să țină seama de aspectele de ce uh, există o serie întreagă de articole ce se referă la victime. Cu toate acestea, victimele traficului de ființe umane în UE încă se luptă cu accesul la justiție și un tratament egal, așa cum arată directiva. Există o problemă cu identificarea victimelor, în ciuda stipulărilor directivelor care solicită mecanisme de identificare precoce și susținere pentru victime. Serviciile pentru victime uh, nu au fonduri suficiente și eu aștept cu mare interes dacă invitații noștri ne pot oferi piste de abordare a acestor probleme și ar fi interesant de știut cum se petrece repatrierea și reabilitarea și îngrijirea pe termen lung a victimelor. Poate și exemple de bune și rele practici. Mulțumesc încă o dată că ați venit astăzi aici și aștept cu mare interes intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Berder. Ahora... Mulțumesc foarte mult, doamna Berder. Și acum are cuvântul doamna Bjork, ca și raportor din partea Comisiei Libe. Thank you very much. Uh, I, uh, try to be, be... Mulțumesc. Voi încerca să fiu subcintă. Într-adevăr, Comisia Libe se ocupă de aplicarea legii, de partea ce ține de dreptul penal, etc. Deci abordarea noastră va fi ușor diferită. Am lucrat pe tema aceasta chiar înainte de a deveni membra Parlamentului European într-adevăr, consider că mișcarea feministă este unul dintre actorii principali care au pus uh, pe tapet această temă. Într-adevăr, avem nevoie de o perspectivă de gen și tocmai de aceea mă bucur că, iată, Comisia SEM este competentă pe fond și cu siguranță va veni cu uh, soluțiile necesare pentru îmbunătățirea situației la nivel european. Într-adevăr, uh, drepturile victimelor trebuie să fie mai bine apărate și accesul la justiție trebuie să fie uh, sporit. Dar trebuie să facem pași înainte de asemenea. Trebuie să facem distinția între diferitele tipuri de trafic, uh, trebuie să uh, tratăm din diferite perspective situația uh, lucrătoarelor, etc., persoanelor tra- traficate, etc. Chiar dacă nu se dorește neapărat uh, diferențierea uh, perspectivelor în contextul discuției asupra prostituției, e nevoie totuși să facem pasul acesta. Trebuie să recunoaștem diferitele perspective. Asta deoarece vrem să apărăm drepturile victimelor, dar, pe de altă parte, ne dorim să prevenim uh, Uh, încălcarea acestor drepturi. Și în acest context, context trebuie să vorbim despre pro, prostituție, despre situația, despre contextul general, uh, despre cerere, despre ofertă. Uh, sunt discuții pe care trebuie neapărat să, să, le, să le purtăm doamna Bieder și cu mine avem perspective ușor diferite, dar cu siguranță vom ajunge la un consens și abia aștept să ascult intervenția oaspeților uh, noștri, care cu siguranță ne, va îmbunătă- ne vor îmbunătăți cunoștințele. Bjork, Iara. Mulțumesc foarte mult, doamna Bjork. Și acum putem să trecem la intervențiile invitaților noștri și ca să ne putem organiza putem spune că experții din primul panel au fiecare câte 10 minute pentru intervențiile lor și voi începe prin a da cuvântul domnului Erickson, care lucrează la Divizia de Supraveghere din Stockholm. Tânsul a lucrat pe aceste chestiuni referitoare de la prostituție, la traficul cu ființe omenești, încă din 2008, din 2013

Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Și dați-mi voie să subliniez faptul că eu lucrez într-adevăr pe teren. Misiunea mea este aceea de a a aresta cât mai mulți clienți cu putință pentru a reduce numărul de persoane traficate. Traficul de ființe umane și prostituția merg, din punctul meu de vedere, mână în mână. Iată, mi-ați oferit 10 minute la dispoziție pentru a vă prezenta realitatea muncii noastre și sper din tot sufletul că vă voi uh, prezenta câteva contraargumente la argumentele care se aduc împotriva legislației suedeze. Mai întâi de toate, trebuie să vorbim despre actele legislative. Avem uh, legislație cu privire la traficul de ființe umane, uh, legislație cu privire la uh, incriminarea clienților, avem legislație cu privire la violul împotriva copiilor, Uh, pentru că în cazul în care lucrătoarea este minoră, uh, bineînțeles, încadrarea um, infracțiunii este cu totul alta și cam acestea sunt uh, actele legislative cu care mă ocup eu. În ceea ce privește legea privind peștii, și proxeneții. Ei bine, aceasta guvernează atât pedepsirea proxenenților în sine, cât și în, uh, pro, uh, acuzarea uh, tuturor intermediarilor de orice fel ar fi el. Există o mulțime de oameni care se ocupă cu această ramură a economiei, uh, Uh, și uh, tocmai de aceea trebuie să ne ocupăm uh, de toate ramurile domeniului. Deci nu ne referim doar, nu ne ocupăm doar de clienți, ci ne ocupăm și de cei care intermediază într-un fel sau altul, chiriași, etc. Nu vă voi plictisi cu articolele noastre de lege, dar vă rog frumos să, să le citiți în cazul în care vă, vă interesează subiectul. Deci, în ceea ce privește eh, achiziționarea serviciilor sexuale, avem un act legislativ pe tema aceasta. Orice fel de încercare de achiziționare a unor asemenea servicii este ilegală, de asemenea ilegală este asistarea cuiva în aceste demersuri. Eh, de asemenea, în ceea ce privește sancțiunile aplicate, avem amenzi, dar nu doar amenzi. Unul dintre argumentele care apare permanent este următorul. În cazul în care se folosește modelul suedez, prostituția va dispărea și, prin urmare, oamenii uh, criminalii nu vor mai fi găsiți dar uh, crima organizată se ocupă de acest domeniu, ei încearcă, crima organizată încearcă să câștige bani, uh, prin urmare serviciile acestea sunt intermediate uh, de cele mai multe ori pe internet. Dar și noi lucrăm la fel ca și infractorii și cum procedăm? Căutăm simplu Uh, oferte pe internet, anunțuri pe internet, uh, încercăm să vedem cine pune acest anunț, încercăm să descoperim dacă femeia este minoră, încercăm să-i găsim pe cei care intermediază genul acesta de servicii. Iată un anunț, 30 uh, de minute, cu, petrecute cu această fată costă 150 de euro. Aici jos vedeți numărul de contact, deci nu-i foarte greu până la urmă. Uh, dai un telefon, uh, iei legătura cu o femeie care se prostituează și uh, stabilește o întâlnire. Asta facem noi. Sunăm, femeia ne va da o adresă la care o putem găsi și eu sau colegii mei mergem acolo, găsim adresa, așadar uh, sunăm la ușă, iată am ajuns, uh, femeia mă va aduce în încăperea potrivită, dar uh, eu sunt polițist până la urmă și misiunea mea este aceea de a găsi adresa și, prin urmare, odată ce găsesc adresa, toți cei care se deplasează la acea, aceeași adresă sunt clienți sau intermediari. Ajung așadar față în față cu, cu femeia, spun că mi-am uitat banii, portofelul și plec. Uh, Uh, și după aceea ne retragem, uh, monitorizăm intrările și ieșirile în locuință, toți cei care intră sau ies din locuință sunt uh, suspecți și încercăm să îi urmărim. Iată ce se întâmplă. Un client, uneori avem chiar o coadă de clienți, vedem dacă uh, persoana respectivă intră în locuința pe care o știm, încercăm să ascultăm conversația, vedem dacă se vorbește despre prețuri uh, sau nu. În momentul în care persoana iese din locuința respectivă, este arestată de către noi. Uh, confiscăm telefonul suspectului pentru a ne furniza probele necesare Uh, vedem care sunt uh, numele, numerele apelate, istoricul uh, căutărilor pe internet, etc. Acestea sunt probele de care avem nevoie. Persoana este audiată imediat, interogată imediat. Majoritatea bărbaților recunosc uh, fapta își dau seama că lucrurile sunt absolut de evidente, absolut evidente și încearcă să rezolve totul cât mai repede, fără a să ajunge neapărat în uh, instanță. De asemenea, ne întâlnim direct cu femeile care sunt sunt active în acest domeniu. De cele mai multe ori avem de-a face cu femei exploatate. Putem să discutăm uh, foarte deschis cu ele pentru că ele nu sunt uh, infractoare conform legislației noastre. Discutăm într-o manieră deschisă și le oferim toate tipurile de asistență uh, pe care le prevede legea suedeză. Avem întotdeauna un asistent social care vine alături de noi și încearcă să ofere informații prostituatei încearcă să ofere, să ofere toate instrumentele, să-i pune la dispoziție toate instrumentele de care are nevoie. Încercăm să le convingem de cele mai multe ori pe prostituate să renunțe la genul acesta de muncă și avem de multe ori succes. De asemenea, în ceea ce privește pe clienți, uh, oferim de asemenea măsuri de asistență, încercăm să le explicăm că prin acțiunile lor sprijină criminalitatea organizată, traficul de ființe umane și, uh, de asemenea, le oferim posibilitatea de, de consiliere. Iată, există o mulțime de instrumente pe care le avem uh, în legislația noastră multe uh, voci critice au spus că genul acesta de abordare a problematicii va duce la sporirea violenței împotriva femeilor. Ei bine, nu mi se pare corect, pentru că nu există niciun fel de indici care să ne arate că, într-adevăr, femeile sunt sau prostituatele sunt uh, supuse unui tratament mai inuman uh, ca urmare a schimbărilor acestora juridice. Uh, nu, din potrivă, situația pe care o registrăm este următoarea. Obținem multe lucruri din partea prostituatelor, reușim să, a, să-i arestăm pe cei care le-au adus în respectiva situație, de asemenea clienții, numărul clienților scade datorită faptului că uh, cu ajutorul nostru conștientizează implicațiile acțiunilor lor. Se spune de asemenea că genul acesta de urmărire este uh, foarte împovărătoare. Nu, nici pe departe. E nevoie de vreo doi polițiști care să urmărească o adresă și după aceea lucrurile se desfășoară de la sine. Trebuie să spunem cât se poate declar că această lege are o, un efect normativ în societatea suedeză. Prin urmare, toată lumea știe că a cumpăra servicii sexuale nu e normal. Uh, Uh, genul acesta de comportament nu mai este acceptabil din punct de vedere uh, social și uh, lucrul acesta generează o mai bună protecție a femeilor care totuși lucrează în domeniul serviciilor sexuale. Noi încercăm să facem piața aceasta cât mai puțin atractivă cu putință pentru cei care câștigă adevărații bani de pe urma genului acestuia de activități. Prețurile uh, ca urmare a actelor legislative, au crescut într-adevăr. Lucrul acesta se datorează scăderii cererii până la urmă și uh, uh, pe termen lung scăderea cererii și creșterea prețurilor duce, ar putea duce la eliminarea, dacă nu în totalitate, măcar în parte a fenomenului. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că lucrul cel mai important pe care l-am întâlnit uh, eu în experiența mea este aceea că uh, incriminarea clienților de servicii uh, sexuale este absolut esențială. De asemenea, femeile trebuie să fie asistate din punct de vedere uh, social și, bineînțeles, actele legislative nu trebuie doar promulgate, ci trebuie și puse în aplicare și tocmai de aceea există corpuri polițienești ca și cel pe care îl reprezint care se ocupă de asta. Mulțumesc! Muchas gracias, señor Erickson. Es, es cierto, nos ha trasladado lo que decía. Mulțumesc foarte mult. Cred că ne-ați prezentat foarte bine faptul că ne-ați spus că lucrați pe teren și ne-ați transmis și noastră experiența dumneavoastră. E important ca și noi să știm ce se întâmplă pe teren, ce se întâmplă concret mi se pare că e o tendință bună în care să ajute mai multe femei să iasă dintr-o situație cu adevărat uh, rușinoasă pentru noi. Urmează doamna Rachel Moran, care face parte din uh, organizația Space International. Și, de asemenea, a scris o carte care se referă la prostituție, V-am spus că face parte din organizația Space, care reprezintă o voce pentru femeile care au trecut prin situații de abuz, de prostituție. Iată o nouă perspectivă asupra acestei uh, realități. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Aveți cuvântul. Mm-hmm. <clears throat> No, no. Okay, thank you. The first thing Mulțumesc. Mai întâi de toate, dați-mi voie să corectez subtitlul cărții mele. Mi se pare că acest titlu pur și simplu contravine convingerilor mele mi-am dat seama de mult timp că prostituția nu e o muncă, ci este un abuz remunerat. Am îndurat uh, genul acesta de abuz timp de șapte ani de zile. Și uh, de zece ani de zile încerc să scriu despre experiența mea. Mi-am adunat cunoștințele, am lucrat cu uh, o mulțime de femei care fac parte și din afara Space International. Prostituția este o parte a vieții mele de 25 de ani încoace. Prin urmare, consider că sunt îndreptățită să spun, ba mai mult decât atât, am obligația de a spune că nu voi veni aici sau în orice alt for pentru a spune vreodată că traficul nu are nimic de a face cu prostituția. Din potrivă. Traficul este o formă de mișcare pe plan național sau pe plan internațional. Iar prostituția este destinația finală a genului acestuia de mișcare. Acesta este scopul final. Dacă nu, nu ar exista prostituția, atunci traficul de ființe umane nu ar exista. Am cunoscut uh, femei care s-au confruntat cu această situație și mă gândesc la o anume femeie acum uh, este o femeie pe care am cunoscut-o în Irlanda, de unde vin uh, și eu, și care a avut uh, până la urmă experiența tipică pe care, la care te gândești în momentul în care auzi trafic de ființe umane. În prostituție există mai multe tipuri de obligație, de abuz Femeia aceasta a fost pur și simplu târâtă de păr într-o dubiță în Londra. A fost dusă într-o casă și uh, după aceea vândută, bineînțeles în prealabil fusese deposedată de, uh, de pașaport, vândută unor bordeluri din Irlanda de Nord. Cam asta este imaginea pe care o avem în fața ochilor în momentul în care auzim uh, trafic de ființe umane. dar experiențele acumulate în cei șapte ani de, de viață în uh, domeniul acesta mă fac uh, să-mi dau seama că până la urmă există multe umbre o, o serie de, de umbre în viața acestor femei. Nu există femei confle, complet fericite, complet mulțumite de banii pe care îi câștigă. Există întotdeauna durere. Dacă ne-am putea uita la planeta asta pe ansamblu, în loc să ne uităm permanent la propria noastră ființă, ceea ce e de altfel natural, bine, dacă ne-am uitat la imaginea de la ansamblu, ne-am dat seama că există o mulțime de femei de culoare care trăiesc în sărăcite, în țările precum Irlanda, ne dăm seama că majoritatea femeilor care se prostituează au devenit prostituate înainte de a deveni femei și eu am început să mă prostituez la vârsta de 15 ani. Majoritatea celor pe care le-am cunoscut uh, aveau uh, 15-16 în momentul în care au început să se prostitueze. Și uh, lucrul acesta este absolut uh, inacceptabil în condițiile, în contextul în care vorbim până la urmă de regimuri și uh, structuri de asistență socială. Uh, nu putem uh, să nu ne dăm seama că alegerile nu există până la urmă în contextul acesta. Am văzut uh, multe în sectorul acesta a prostituției, dar n-am văzut decât rare ori posibilitatea de a alege liberul ar, a, arbitru. M-am săturat până la urmă să mă tot duc în dreapta și în stânga pentru a mi se spune că traficul de ființe umane și prostituția sunt două lucruri diferite. Trebuie să devenim realiști în discuțiile despre prostituție. Ce este prostituția până la urmă? Este utilizarea corpului unei fete sau unei femei de către uh, mai întotdeauna un bărbat. Mă bucur că, iată, aici se vorbește despre dimensiunea de gen a traficului, pentru că e momentul să vorbim despre subiectul acesta. Mă bucur de asemenea că sunt aici uh, lângă domnul Ericsson, pentru că până la urmă autoritățile polițienești din Suedia se descurcă mai bine decât oricare altele la nivel mondial și trebuie să învățăm din experiența suedeză. N-am mult timp la dispoziție și nu vreau să mănânc timpul întrebărilor și răspunsurilor. Prin urmare, vreau să prezent, prezint într-o manieră succintă ideile mele cu privire la celelalte soluții, între ghilimele, care sunt vehiculate în uh, cercurile politice. În momentul de față se vorbește mult despre modelul de neincriminare neozeelandez. Într-o zi bună m-ar amuza ideea. <laughs> De ce? Pentru că, iată, se vorbește despre un sistem care nu are nimic de a face cu uh, sistemele de uh, neincriminare din uh, Germania, Olanda, etc. Dar nu mă amuză ideea, pentru că femeile din Noua Zeelandă îmi spun că situația lor este aceeași Uh, ca și cea cu care se confruntă prostituatele din uh, Olanda sau Germania. Oare pe ce planetă trăim? Chiar credeți că uh, lucrurile se vor schimba în cazul în care nu venim cu abordări comune și unitare? Chiar credem că dacă ne incriminăm într-un loc și incriminăm într-altul, situația se va schimba? Ei bine, am discutat cu o femeie din noua Zeelandă, care din fericire a renunțat la prostituție. De fiecare dată când am uh, discutat cu femeile din Noua Zeelandă, am fost uimită de un lucru, și anume, momentul în care le-am explicat că în uh, Europa de vest și în uh, Statele Unite ale Americii există o mulțime de uh, politicieni care se laudă cu măsurile luate dar uh, noua, nouă, uh, celor din Noua Zeelandă li se pare că lucrurile sunt absolut uh, ciudate. Haideți să vedeți de ce. Pentru că dacă nu incriminați acțiunile prosti, uh, proxeneților, uh, sau le incriminați, până la urmă situația nu se schimbă pentru că activitatea rămâne. De obicei uh, am senzația că nu mai pot afla lucruri noi, dar de fiecare dată aflu lucruri noi. Și asta pentru că flagelul acesta are o grămadă reprezentat de traficul în scopuri sexuale este uh, un flagel cu ramuri numeroase. Uh, deci, revenind la exemplul meu, femeia respectivă mi-a explicat că un, într-unul dintre bordelurile în care a intrat, aproape am trecut cu vederea lucrurile pe care le-a spus. Ei bine, ajungând într-un bordel și-a dat seama că nu există nici măcar așternuturi. Și am întrebat, poftim, ce e asta? Și ea mi-a răspuns uh, că e, e vorba despre un hotel mic uh, cu 30 de femei care lucrează acolo, clienți care intră, ies și, prin urmare, niciun fel de. Da, sau nu mai este timp pentru schimbarea așternuturilor. Și care a fost soluția găsită? Renunțarea la așternuturi, saltele care sunt pur și simplu dezinfectate după plecarea fiecărui client. Poate că oamenii nu înțeleg uh, caracterul oribil al prostituției. Și poate că oamenii care ar fi auzit uh, mărturia aceasta uh, ar fi fost șocați de faptul că femeia vorbește despre lipsa așternuturilor, nu despre altceva. E bine, iată de ce în contextul ăsta, în momentul în care ne incriminăm sau renunțăm la incriminarea intermediarilor sau uh, clienților, ajungem la dezumanizarea aceasta, la exploatarea aceasta care depășește orice fel de limite. Asta se întâmplă în momentul de față în uh, Noua Zeelandă. Există o mulțime de uh, organisme internaționale care vorbesc despre asta, este, există o mulțime de organizații internaționale care, din păcate, laudă uh, modelul neozeelandez, dar iată în ce se traduce uh, modelul uh, neozeelandez. Vreau să vă întreb dacă există în sală membri ai Amnesty International. Ați plătit contribuția? Ei bine, dacă da, atunci de spuneți-mi, vă rog, de ce proxenetul Douglas uh, din uh, Marea Britanie a fost până la urmă la de originea demarării tuturor mișcărilor legislative cu privire la incriminarea sau nu a uh, proxeneților și clienților în Marea Britanie. De ce oare s-a s-au implicat în discuțiile legislative o mulțime de asociații care sunt până la urmă implicate în traficul direct și dovedit în traficul de ființe umane în Mexic. Nu putem să vorbim despre uh, uh, prostituție fără a vorbi despre impactul și aportul proxeneților asupra politicilor uh, Amnesty International în ceea ce privește prostituția. Implicarea lor este fără de tăgadă. Vă mulțumesc pentru atenție. <coughs> Eh, eh, mulțumesc foarte mult, doamnă Moran, pentru că ne-ați transmis prin cuvintele dumneavoastră niște uh, probleme care de obicei fac parte din dezbaterea acestei, dezbaterea acestei comisii, ale acestui uh, Parlament. Acum, nu știu, cumva și în calitate de președinte al acestei comisii, dar și din propria mea inițiativă vă spun că sunt perfect de acord cu ce a spus, că nu trebuie să se uh, facă o diferențiere între conceptul de prostituție și cel de trafic de ființe umane. Acum ca lucrurile să devină un pic mai uh, interactive, am să dau cuvântul uh, raportorilor din umbră de la um, toate grupurile. Um, încep cu doamna, doamna Corată de la PP. Fără microfon. Vreau doar să vă spun că am fost foarte marcată, foarte emoționată de povestirile despre aceste mm, cazuri de abuz, de exploatare socială pe care le mm, sexuală pe care le-ați prezentat și mă bucur că ați menționat uh, în mod clar că multe dintre aceste victime sunt fete sunt cele mai vulnerabile, iar numărul acesta este în creștere și fiecare dintre aceste povești este una îngrozitoare și e vorba de cazuri într-adevăr care sunt cauzate de sărăcie, de disperare, nu e vorba de nicio alegere. Mă bucur să văd că uh, sistemul suedez, uh, legislația suedeză, așa cum o descris dumneavoastră, este eficient și vine cu câteva soluții, dă rezultate. Aș dori să vorbesc acum despre legătura evidentă dintre trafic și migrație. Am fost în Lampedusa, am fost în șefa Comisiei Libe, în Mediterana Centrală, am discutat uh, cu o serie de um, organizații pentru femei care se află mereu acolo pe țărmuri în fiecare zi, încercând să uh, identifice cazurile de femei exploatate. Fac asta uneori uh, în mod constant. Am vorbit cu organizațiile din Lampedusa um, concentrate pe migrație care își propun tocmai să identifice rețelele de trafic. Clar, de exemplu, uh, este un, o rețea foarte cunoscută care exploatează femeile din Nigeria și de asemenea a mai fost un seminar foarte bun organizat de comisarul um, um antitrafic um, la zilele antitrafic despre modul în care trebuie să se destrame aceste rețele, aceste cauze uh, Uh, pentru că uh, se cunosc aceste rețele, traficanții sunt cunoscuți, chiar numele lor. Uh, sunt aduși în fața justiției, în, justi- în Sicilia, de exemplu, și apoi nu au suficiente dovezi, pentru că, nu știu, imaginile care um, sunt disponibile nu sunt suficiente pentru a fi folosite în instanță. Este un lucru extrem de frustrant, pentru că știți că sunt tot felul de um, um, echipamente, drone și așa mai departe și aceste dovezi, eh, elemente, nu pot fi folosite în instanță așa cum trebuie. Bun, e clar, e nevoie de o problemă europeană care are nevoie de o implicare europeană, de soluții europene mai mult, trebuie să consolidăm Eurojust, Europol, să folosim mai bine mandatul european de arestare. Acum, întrebarea mea pentru, pentru dumneavoastră, care este de de poliție, este cum s-ar putea eh, gestiona mai bine schimbul de informații, de experiențe între autoritățile din statele membre și uh, dacă se face suficient schimb de date, de informații între statele membre și acum ce putem face noi acum când punem în aplicare directivele noastre. Eu sunt raportor din umbră pentru uh, PPE într-un raport de acest gen. Cum putem noi să oferim sprijinul necesar în acest sens și cum am putea să găsim modalități pentru ca sistemele judiciare să poată să judece astfel de cazuri, să-i judece pe acești oameni pentru aceste infracțiuni și cum putem să facem un fel de monitorizare financiară. Știm că sunt profituri enorme pe care le obține crima organizată, miliarde de euro. Cum putem să facem o monitorizare, o trasare a acestor Uh, bani, cum putem să folosim instrumente financiare pentru a împiedica impunitatea și pentru a condamna pe infractori. Mulțumesc, mulțumim doamne Corața. Acum, în numele socialdemocraților, doamna Hannibal. Mulțumesc. Mulțumesc vorbitorilor noștri. E foarte bine că discutăm acest subiect. Clar, nu putem să discutăm prea mult problema aceasta și mă bucur că mai avem încă o ocazie de a discuta acest subiect, de a discuta mai pe șleau, mai direct despre modul în care acesta afectează uh, femeile, pentru că până la urmă este o chestiune de gen. Uh, știm că acest lucru nu este menționat, noi știm acest lucru, vorbim astfel despre lucruri, dar așa în mare, în general, în public, lucrurile nu sunt văzute tocmai așa. Acest lucru este valabil în Europa, poate nu în Suedia, că se pare că um, atitudinea se schimbă, comportamentul se schimbă, dar de multe ori în Europa prostituția nu este văzut ca un fenomen atât de um, uh, tratat în acest fel. Este cumva uh, luat ca atare um, și cumva tratat în derâdere uneori. Și este foarte important ca noi, eurodeputații, dar oamenii care au cât, cumva poziții de influență, să înceapă să discute acest subiect cât se poate de mult și mm, să privească legăturile între trafic și aceste femei afectate. Cred că legăturile nu sunt văzute așa cum, cum ar trebui, așa cum spunea și Rachel. Acest lucru trebuie să fie transmis publicului. Știți că eu reprezint uh, Londra, o destinație în acest sector și este important pentru cei care vin din locuri unde traficul reprezintă o problemă, să facem um, presiune în acest sens, să, conducem, să facem campanii în acest sens, să se uh, să se combată aceste idei preconcepute care există. Și, nu știu, mă gândesc că am văzut uh, că s-au, s-au identificat și cauzele, nu eram sigur, acum mi s-a confirmat. Apoi, în ceea ce privește Amnesty, cred că rezoluția pe care au propus-o a generat probleme. Noi cred că ar trebui, pe cât putem, să promovăm modelul de tip suedez, pentru că Bun, și noi suntem angajați uh, ca și Parlamentul European către astfel de politici și cei care ne ocupăm trebuie să facem campanie în continuare în acest sens. Sper că la un moment dat o să putem să ducem lucrurile și un pic mai departe. Nu știu dacă asta este neapărat uh, competența Parlamentului, dacă ne putem noi ocupa de până în aplicare în întreaga Uniune Europeană, dar cred că putem să facem uh, presiune, să insistăm pentru a se face mai mult în acest sens. Și cred că ar trebui eh, să discutăm mai mult despre reducerea cererii, pentru că e clar una dintre cheile problemei. Și uh, modelul uh, suedez cred că este cel care a funcționat cel mai bine și trebuie să lucrăm mai mult în acest sens să facă mai multe Parlamentul. Pentru că Parlamentul în sine nu are neapărat o politică foarte fermă în acest sens. Apoi, cred că trebuie să facem legături și cu ce se întâmplă în acest moment, cu valul de migrație. Eu voi fi raportor uh, la raportul din propria inițiativă acestei comisii pe acest subiect e o dimensiune în plus, pentru că atunci când apar grupuri mari de oameni, clar, va fi mereu vorba despre violență împotriva femeilor și de abuzuri și cred că este un aspect foarte relevant pe care trebuie să-l luăm în considerare în acest moment. Și cred că cumva este contextul în care trebuie să ridicăm celelalte chestiuni. De asemenea, trebuie să mai lucrăm și la schimbarea comportamentelor avem multe de făcut. Vreau să le mulțumesc foarte mult uh, vorbitorilor noștri și e foarte important să nu renunțăm la acest subiect, mai ales noi cei de la Comisia pentru Femei și uh, cred că tocmai astăzi ne, avem mai multe resurse care ne dau mai multe stimulente să mergem mai departe. Mulțumim foarte mult, doamnă Honeyball. Nu știu dacă doresc să intervină acum domnul Erickson sau doamna Moran după cele ascultate. Însă, iată, vrea să intervine și doamna Bearder. Da, înainte să răspund vorbitorii noștri, aș dori și eu să adresez câteva întrebări. Clar, nu putem nega faptul că există o legătură între trafic și prostituție. Spuneți, spuneți dumneavoastră că dacă n-ar exista Uh, prostituția, nu ar exista traficul în scopuri de exploatare sexuală. Dar nu vreau să începem cu judecăți uh, morale în ceea ce privește prostituția și înțeleg ce spuneați în legătură cu constrângerile, cu abuzurile, dar mai sunt și alte perspective. De exemplu, am fost la un seminar în Londra organizat de o asociație care se ocupă de prostituție și spuneau, uh, era această perspectivă că toată lumea se trezește dimineața și alege să devină prostituată. Nu, clar, nu, nu stau așa lucrurile, mai ales când e vorba de tinere. Dar în plus este vorba și de problema traficului care se adaugă la, la prostituție. Acum vreau să mă refer la modelul suedez. E clar că modelul acesta funcționează în Suedia pentru că a existat o modificare la nivel societal cu privire la ceea ce este acceptabil în legătură cu bărbați, femei, ce se întâmplă cu corpul fiecare persoane. Dar e foarte important că s-a ajuns la nivelul judiciar, la cei care lucrează pe teren, pentru că am menționat și problema impunității. Când um, vorbim despre aceste tinere, credeți că ele pot dezvălui faptul că sunt traficate, că sunt controlate până la urmă? Ele pot dezvălui acest lucru um, autoritățile, probabil că acest lucru le va îngreuna viața. Și Credeți că, într-adevăr, modelul acesta duce la o scădere a traficului în Suedia sau nu cumva credeți că e vorba doar de, o, de un transfer în altă parte unde aplicarea nu este la fel de bună? Apoi, uh, Rachel, uh, îți mulțumesc foarte mult pentru ce ai spus. E, e adevărat că nu putem face mereu uh, această diferențiere între prostituție și trafic. Uh, E vorba până la urmă și de cei care uh, utilizează aceste servicii și în uh, Regatul Unit este ilegal să, fă, să uh, folosești serviciile cuiva care știi că a fost traficat. Credeți că există posibilitatea aceasta ca fetele să spună, vă rog, mă ajutați, sunt, traf- sunt traficate, să spună acest lucru clienților lor, să zicem? Uh, pentru că au existat situații în care mm, de situații de abuzuri ale unor grupuri de fete care în jurul uh, regiunii Oxford. Până la urmă, mă interesează mai mult uh, această uh, observație pe care ați făcut-o, că dacă n a existat prostituție, n a existat traficul în scopul de prostituție. Apoi, am înțeles ce a spus că sunt obligate, sunt forțate fetele acestea, există acest element de constrângere, dar Există situații diferite, le-ați identificat uh, când e vorba de migrație față de fetele născute în locul respectiv. O să mai dăm cuvântul și altor colegi care vor să intervină, după care vom da ocazia să răspundă intervenții. intervenienții. Doamna Bjork short question. I want to thank both of you uh, uh, for your excellent. Um, Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă felicit pentru aceste contribuții foarte interesante care ne permit să înțelegem cât mai bine despre cum anume este situația și ce putem face în acest domeniu al traficului. Acum, întrebarea mai este următoarea. Cum Dumneavoastră ați spus că e foarte util să lupți împotriva crimei organizate pentru a lupta împotriva traficului și că acest lucru se face în Suedia și în ce fel combateți crima organizată? Cum anume faceți asta? Concret, ce, în ce fel concretizați acest lucru în munca dumneavoastră comparativ cu autoritățile polițienești care n-ar avea o astfel de lege? Și aș vrea să vă spun, pentru cei care sunteți interesați și poate nu am să am ocazia mai târziu, noi organizăm, dacă doriți să aflați mai multe, și sper că va fi un atelier util un atelier care merge mai în detaliu tocmai pe acest subiect al prostituției și al traficului cu ființe umane. Însă, oricum, am să vă pot oferi informația după seminar. Doamna președinte, mulțumesc. Doamna Gânsbeck are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte, că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc uh, intervenienților pentru prezentări. Au fost foarte interesante și trebuie să vă spun că mă bucur de faptul că putem analiza acest model suedez și am o întrebare referitor la resurse. Aveți suficiente resurse? Aveți resursele de care aveți nevoie? Pentru că, din ceea ce vedem noi, există că sunt oameni care vin în Suedia în momentul de față. E clar că avem o problemă mare cu care ne confruntăm. Doamna Corața Bil spunea adenar că, da, știm care sunt numele lor, știm exact cum anume acționează. Deci ne pregătim să facem față din ce în ce mai mult unor probleme suplimentare, având în vedere fluxul de migranți. Însă poate că asta necesită și resurse suplimentare și le aveți aceste resurse. Asta e întrebarea, pentru că mie mi se pare că din ceea ce am auzit uh, reiese că poliția are nevoie de mai multe resurse și asta e valabil și în Suedia. Apoi ați spus că uh, vă doriți ca această activitate lucrativă să fie uh, redusă și deci uh, explicați acest lucru, explicați motivele și uh, între uh, toate circumstanțele și clienților. Acum, în ceea ce privește femeile, trebuie să încercăm să le ajutăm prin adăposturi specializate pentru astfel de situații, pentru astfel de femei în astfel de situații. Acum, aș vrea să știu Rachel spunea că a fost în uh, această activitate timp de șapte ani de zile. Uh, însă e clar că uh, în momentul în care femeile ajung într-o astfel de situație, nu reușesc să scape de pe o zi pe alta. Da, pentru că m-a menționat colega Adinau, spune doamna bil. vreau să fie foarte clar că aici e vorba de combaterea criminalilor, a celor care exploatează migranți și nu combaterea migrației. Nu vreau să fiu prost înțeleasă în acest sens. Noi am votat aici în Parlament pentru resurse suplimentare, pentru întărirea agențiilor cum ar fi uh, Frontex și alte agenții care acționează în Mediterana, care au acțiuni de supraveghere, de monitorizare a coastelor, forțe polițienești, de coastă, uh, pentru a proteja migranții uh, vulnerabili. Deci, scopul nu este să menținem migranții în afara Europei. Mulțumim foarte mult, doamna Corața Bild, și acum vă rog, invitații noștri, vă rog, aveți cuvântul, doamna Moran, domnul Herrickson, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Da, e o, ceva nou pentru mine. Am notat cât am putut întrebările și am să încerc să răspund la ceea ce, ați, ce m-ați întrebat. Referitor la ce spunea doamna Bil și anume schimbul de informații, ofițerii de poliție întotdeauna își doresc uh, resurse suplimentare și întotdeauna au impresia că ei știu cel mai bine. Însă ceea ce ne dorim noi să se întâmple cât mai des, o ne dorim ceva la nivel central de Uniunea Europeană. A, pentru că dacă nu avem forțe polițienești care au, uh, care dacă nu au resurse, dacă nu au uh, suficient personal, uh, nu se ocupă de această problemă și dintr-o dată problema dispare, ca și cum prin miracol. Și e clar că problema se înrăutățește și poate fi transferată în diferite țări. Deci trebuie să vedem cum anume împreună putem aborda acest aspect. Pentru că s-a spus în mod foarte clar, marea parte din femeile care sunt exploatate sunt exploatate pentru că nu au niciun fel de alternativă, niciun fel de alte posibilități, cum spunea Rachel. Și cei care exploatează, ei, ei sunt organizați, ei au resurse, ei sunt competenți, uh, știu cum trebuie să facă și există sume imense de bani ce sunt disponibile în domeniu. Au mai mulți bani la dispoziție decât uh, cei care lucrează uh, într-o afacere legală ei profită de neajunsurile și vidurile care se află la nivel de legislație. Uitați-vă la situația din Suedia în mod clar, noi trebuie să monitorizăm, monitorizăm exact ceea ce se întâmplă numai la noi, ci și în vecinătate, în așa fel încât să putem preîntâmpina astfel de situații. Deci schimbul de informații este foarte important pentru că trebuie să știi exact care sunt oamenii care au și fondurile și de multe ori uh, banii sunt, spre exemplu, trimiși în altă parte, spre exemplu în, uh, în România și cei care primesc Uh, aceste fonduri nu se află în Suedia, se află în România. Deci noi trebuie să putem uh, pune capăt acestui transfer de fonduri. E clar că noi avem programe de formare, de bază și avem și un, un fel de moștenire în Suedia în acest domeniu pentru egalitatea de șanse, diferite domenii în care avem experiență. Și în mod clar, dacă ești recrutat să lucrezi în acest domeniu, e clar că trebuie să ții seama și de experiența de care dispui. Însă în orice caz, toți ofițerii noștri au expertiză în domeniu și sunt formați în domeniu și până în prezent se pare că lucrurile funcționează bine. Apoi, în ceea ce privește posibilitatea pe care au aceste femei pentru a discuta cu noi, da, e adevărat, așa cum spuneați, se află într-o situație dificilă și uh, de multe ori se întâmplă că o prostituată vine și ne spune n-am, n-am avut ocazia să vă spun uh, la momentul respectiv. Uitați, de exemplu, eu știu, tatăl meu a murit uh, în România sau am o situație dificilă, sunt izolată, sunt singură. Trebuie să ținem seama de realitate, de felul în care se derulează lucrurile, pentru că de multe ori se întâmplă că proxenetul este chiar iubitul persoanei respective și n-a avut ocazia să vorbească cu o altă persoană sau să se sfătuiască cu altcineva. Și e adevărat că de multe ori discută cu noi, discută cu noi și ne spun niște lucruri pe care altfel nu le-ar spune nimănui nici, nici când. Noi avem asistenți sociali în, uh, în Suedia care intervin și uh, intervenția lor este una foarte benefică și cred că toate țările pot colabora în acest sens pentru a îmbunătăți activitatea. Apoi, în ceea ce privește prostituția în Suedia și cererea care noi dorim să o scădem, e clar că noi ne dorim să eliminăm prostituția și uh, traficul cu ființe omenești. Acum vom reuși să facem acest lucru? Probabil că nu. Însă trebuie să facem ceva, pentru că uh, nu putem pune capăt oricărei forme de activități criminale doar prin legislație, ci trebuie să existe și alte măsuri în plus. Deci n-ar uh, trebui să fie legal să cumperi servicii sexuale în Suedia și legislația există, însă nu îi împiedică pe oameni să facă acest lucru, ci pot merge și în alte țări pentru a cumpăra astfel de servicii și atunci nu știu dacă am ajunge într-adevăr să la rezultatul scontat. E clar că în continuare mai sunt multe lucruri pe care le putem face. Iar în ceea ce privește migrația și imigranții, da, sunt de acord cu ceea ce spunea doamna Corața Bild. Trebuie să găsim persoanele care exploatează acești uh, oameni. Trebuie să înțelegem acest lucru. În momentul în care înțelegem că femeile și tinerele fete într-un număr din ce în ce mai mare. E o chestiune de timp. Vor sosi într-un număr din ce în ce mai mare. Ele sunt vulnerabile și vor fi exploatate și sunt mulți oameni acolo care încă nu sunt parte a sistemului, dar noi trebuie să fim uh, atenți și să monitorizăm toate aceste eventuale situații de exploatare, pentru că se vor câștiga bani. Și, uh, deci, e clar că e de datoria noastră să fim foarte prudenți. Uh, sper că am reușit să răspund la toate aceste întrebări. Doamna Moran. Um, Can you hear me now? Yeah. Funcționează microfonul. Bun. Uh, câteva aspecte pe care vreau să le subliniez. Mai întâi, pentru a răspunde la comentariul dumneavoastră, doamnă Berder. Mare parte din prostituție îndeplinește criteriile traficului sexual, așa cum este el definit în instrumentele ONU. În principiu, eu cred că traficul acesta este definit printr-o, printr sintagmă întreagă în care intervine uh, coerciția, în care intervine uh, traficul și, sincer, n-am văzut niciun caz în care să nu fie așa. Și de altfel acest lucru la un moment dat a fost a făcut obiectul unei conversații pe care am avut-o cu o femeie care lucra în acest uh, domeniu și anumite femei în Statele Unite ale Americii spuneau că e vorba și de o percepție culturală uh, care e diferită și pe care noi, poate, europenii n-am înțelege-o. E un concept diferit în ceea ce privește traficul cu ființe umane și uh, mi-aduc aminte că era vorba de o tânără fată de 15 ani și în virtutea legislației federale americane, aceasta putea să se considere ca fiind victimă dar au existat anumite probleme și în momentul în care eu, la, în situația mea, am fost identificată ca o fostă victimă de trafic sexual, uh, sincer să vă spun, eu niciodată nu m-am considerat așa. Eu cred că, până la urmă, e vorba și de chestiune culturală, de percepție a acestui concept. Și din punctul meu de vedere, doamna Berder, toate femeile cu care am discutat au uh, experimentat violența în acest uh, sens. Uh, chiar dacă nu am fost martor al acest, acestor evenimente violente în viețile lor, după cum spuneam, e vorba de o experiență comună de degradare a uh, demnității noastre zi de zi, de erodarea acestuia treptat. Dacă, spre exemplu, vă uitați la femeile care lucrează într-o fabrică de pâine și care zi de zi sunt confruntate cu um, cu mirosul de scorțișoară, devine parte din decor. Exact același lucru se întâmplă și cu Uh, violența. Eu cred că acest lucru trebuie să fie luat în considerare. Acum, am auzit ceea ce a sugerat dumneavoastră, însă aceasta este experiența mea care se repetă deseori când discut cu uh, aceste foste prostituate. E clar că există o legătură între traficul cu ființe umane și uh, prostituție. Și în final, aș dori să spun că de prea multe ori am auzit oameni spunând eu nu vreau să fiu uh, moralist, nu vreau să ne lansăm pe această cale a moralismului, mă rog, fraze de genul acesta și, sincer, uh, nu vreau să dau dovadă de lipsă de respect, dar uh, destul. La un moment dat, și asta e valabil și pentru mine, a fost valabil și pentru mine, Uh, acceptăm să existe ceva rău fără să trebuiască să fim obligați să luăm o decizie morală și de multe ori când intervine latura aceasta morală e ca și cum e ceva greșit, eronat în percepția noastră, dar vreau să subliniez că e ceva destul de ridicol dacă e să discuți cu oamenii de pe stradă, oamenii de rând. Noi n-ar trebui să fim Uh, să ne aflăm într-o situație în care domnește confuzia, pentru că avem o anumită răspundere ca și parlamentari. Trebuie să avem acel discernământ necesar pentru a uh, vedea exact uh, care este situația. De fapt, aici e vorba de morală. Eh, muchas gracias. Mulțumim foarte mult, doamnă Moran. Și pentru a încheia acest panel, aș dori să, mulțumesc, să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră, pentru că e clar că este foarte important, chiar fundamental, ca noi să cunoaștem această realitate din diferite perspective și am speranța că rezultatul muncii noastre va putea merge tocmai în găsirea unor soluții pentru această problemă care pune sub semnul întrebării demnitatea atâtea mii și mii, atâtor mii și mii de femei. Vă mulțumesc foarte mult și vă propun să trecem direct, pentru că iată avem o oarecare întârziere, vă propun să trecem la cel de-al doilea panel referitor la calea ce trebuie urmată pentru a avea o abordare specifică de gen în rezolvarea acestui fenomen și alături de noi o avem pe doamna Miria Vasiliadu, coordonator al luptei împotriva traficului cu ființe umane din partea Uniunii Europene și responsabilă pentru îmbunătățirea și coordonarea uh, diferitelor a politici ale instituțiilor europene, ale agențiilor, ale statelor membre și ale și a actorilor internaționali care intervin în punerea la punct a noi politici de luptă împotriva traficului cu ființe umane. Și, de asemenea, a monitorizat și a implementat noua strategie europeană pentru eradicarea traficului cu ființe umane 2012-2017 și, evident, vrem să îi mulțumim pentru munca sa de zi cu zi în acest domeniu și pentru prezența sa pentru a ne însoți în dezbaterile noastre. Și vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Thank you for inviting me here. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, aș uh, începe prin a mulțumi Parlamentul European care a lucrat foarte îndeaproape cu noi în ultimii ani pe această temă. Cum și doamna Honimon a spus, nu am abandonat niciodată această temă și există o demonstrație an de an acestui lucru în Parlament. Iată de ce doresc să vă mulțumesc. Și, firește, trebuie să continuăm această muncă a noastră. Salutăm inițiativa și raportul aferent. În ce privește implementarea directivei din perspectiva de gen. Sunt încurajată de luările de cuvânt de până acum că abordarea Comisiei este oglindită în munca Parlamentului. De la bun început, noi am fost foarte clari în a sublinea că traficul cu ființe umane înseamnă a vinde și a cumpăra tinere, femei, bărbați, băieți. De la bun început, de la adoptarea directivei, a fost foarte limpede pentru noi că uh, fenomenul traficului de ființe umane este uh, foarte influențat de dimensiunea de gen Uh, genul acoperă toate dimensiunile acestui fenomen și încerc să-mi ajustez uh, discursul la ceea ce am auzit și aș vrea să vă reamintesc că atunci când vorbim de traficul cu ființe umane, uh, fără a intra în definiții foarte detaliate, Catherine Birder a făcut-o deja și mulțumesc, aș reaminti totuși că ne referim la trafic în vederea exploatării sexuale, dar și alte forme deplorabile specifice pe gen Bună oară! Uh, trafic pentru servitude domestică, uh, exploatare uh, în domeniul muncii, trafic pentru mariaj fals, trafic de organe, adopții ilegale și așa mai departe. Deci vorbim de o definiție citată de doamna Birder care afectează uh, bărbațile și, bărbații și femeile, băieții și fetele în mod diferit. Tot de la începutul acestui proces am uh, recunoscut că traficul de ființe umane este o formă structurală de violență împotriva femeilor, încălcând libertățile și drepturile omului, împiedicându-le să se bucure de acestea pe o bază egală cu bărbații. Spunem mereu că atunci când vine vorba de reducerea cererii, trebuie să ținem seama de dimensiunea de gen a traficului atunci când implementăm legislație EU și uh, respectăm obligațiile directive pentru a reduce această cerere. Știm că genul afectează toate etapele procesului de trafic, sporind vulnerabilitatea întâi de toate uh, alimentând exploatarea, influențând eficacitatea asistenței oferite. Toate aceste elemente eu sper că vor fi preluate în raportul Parlamentului. Acum, într-o notă mai pozitivă, eu una cred că în ultimii 4-5 ani dezbaterea asupra dimensiunii de gen a traficului a devenit mult mai vizibilă și acest lucru e mult mai important și e salutar. Directiva vizând traficul are un cadru foarte inclusiv bazat pe uh, uh, specificitatea de gen uh, se adresează uh, grupul copiilor și așa mai departe. Dar acestea nu sunt doar cuvinte. Dispunem și de date, de informații, chiar dacă ne place sau nu, avem date care indică anumite trenduri, tendințe foarte clare. 80% dintre victimele înregistrate sunt femei, indiferent de tipul de trafic. Dacă asta nu e o dimensiune de gen, nu știu ce altceva mai poate fi. Uh, mai știm că 95% dintre victimele înregistrate, deci cazuri identificate de autorități pentru exploatare sexuală sunt femei. Să nu uităm că 71% din uh, persoanele exploatate pentru muncă sunt bărbați și băieți. toate sunt structurate pe gen. Și există și alte forme unde victimele feminine reprezintă 50 la 2% din numărul total de victime. Aș mai adăuga însă ceva între paranteze, dacă îmi permiteți. Uneori pare să existe o competiție între organizații ce privește formele de exploatare a victimelor și v-aș atrage atenția să treceți peste uh, asta și să luăm cu toții în considerare toate tipurile de exploatare, inclusiv exploatare sexuală. În ultimii ani uh, a existat o mișcare foarte importantă pentru a finanța și pentru a acorda atenție exploatării pentru muncă, tocmai pentru că, până la urmă, găsim ceea ce căutăm. A trebuit să înțelegem mai bine și să căutăm aceste cazuri de exploatare pentru muncă. Dar ajungem într-un punct în care ni se spune că a discuta despre traficul pentru exploatare sexuală e un subiect delicat. Ori eu nu cred că e așa. Nimic nu poate fi uh, sensibil. Nu putem fi în competiție pentru grupuri de victime. Cine ar avea mai multe drepturi decât alții? în fața legii toate victimele au aceleași drepturi, iar Comisia a fost prima care a spus în mod coerent, repetitiv, că e regretabil că în ciuda tuturor eforturilor la nivel internațional de state membre, la nivel regional, la nivel UE, că traficul pentru exploatare sexuală uh, ar, uh, s-ar fi redus. Nu avem date în acest sens comparativ eventual cu alte tipuri de trafic. Totuși, trebuie să fim conștienți că atunci când vorbim despre dimensiunea de gen a traficului, trebuie să ne gândim și la felul în care victimele sunt protejate sau nu de o perspectivă de gen. Cum fenomenul beneficiază de prevenție în funcție de gen, cum acțiunile sunt puse în aplicare într-un mod specific pe gen. Nu vreau să intru în dezbaterea relativă la prostituție ca atare, dar atunci când spunem că prostia e un sector cu risc ridicat în ce privește uh, traficul, mie nu mi se pare un subiect sensibil, dar așa aud. Când un polițist îmi spune că dacă nu toate. Majoritatea covârșitoare a victimelor uh, din traful de ființă umană se află în industria prostituției, atunci eu trebuie să consider că sectorul prostituției este uh, foarte riscant. Când vorbesc de pescuit, nu mi se spune că aș stigmatiza pescarii. De ce e cazul atunci când vorbim de prostituție? Este un sector cu risc sporit și e responsabilitatea Comisiei să se asigure că toate sectoarele sunt abordate pe picior de egalitate. Revenind la date, la informații, unii spun da, ă, găsim ceea ce căutăm deopște, dar e ca și cum am fi în competiție pentru procente. O, oh, e un pic mai mult încoace sau mai încolo. Când vă spun că Eurostat spune că 16% din victimele înregistrate și înțeleg întotdeauna victimele înregistrate sunt copii, ce vreți să fac? Să spun, o, oh, e doar 16%, hai să nu ne batem capul. E vorba doar de date, de cifre sau e vorba despre oameni? Dat fiind că s-a vorbit pe larg de traficul pentru exploatare sexuală, haideți să nu uităm că vorbim și de alte forme de infracționalitate, inclusiv violurile multiple. E ok să vorbim despre viol dacă cineva e obligat să desfășoare activități sexuale fără consimțământ. Dar când vorbim despre victime și nu vreau să fiu uh, citată greșit sau vorbele să fie scoase din context. Cred că ajungem un pic prea târziu în acest proces. Când vorbim despre victime, ajungem într-un punct în care victima a fost bunoară violată poate de mii de ori. Pentru aceste victime și pot să vă spun că eu am vorbit cu copii care au fost cumpărați și vânduți în această industrie și am, am, am, vorbit cu o fată de 15 ani acum, are o fetiță de 2 ani în urma unui viol și când am întrebat-o ce vrea să facă în viață, m-a întrebat ce viață? Ce pot să spun în fața unui astfel de caz? De ce vă citesc acest caz? Da, sunt de acord cu eurodeputații care s-au exprimat prevenția, e foarte importantă și asta încercăm noi să facem predominant. Dar tare putem că ajungem prea târziu. Iau notă de cele spuse de Rachel despre uh, scopul final al traficului de ființe umane, care ar fi prostituția. Știm că uh, victimele au drepturi. Sunt furioasă uh, atunci când se vorbește despre o persoană traficată. E o persoană care nu are drepturi. Din potrivă, fiecare astfel de persoană, fiecare astfel de victimă are drepturi, are multe drepturi pe care noi ar trebui să le facem respectate. Avem o legislație, avem o strategie antitrafic. Nu am să intru acum în aceste detalii pentru că am mai prezentat lucrurile aici, dar e limpede că dimensiunea de gen este foarte importantă în ambele instrumente, dar ce este traficul? Doamna Bearder a explicat în mod foarte limpede care e definiția juridică, dar așa cum înțeleg eu traficul, lucrurile stau foarte simplu. Înțeleg că e vorba de oameni care fac bani în sectoare atât legale cât și ilegale și e vorba și de cerere. Să vorbim despre cerere să, să, să lăsăm la o parte aceste aspecte teoretice, uh, găsim multe lucruri oribile care nu sunt trafic în lume. Despre ce e vorba de fapt? E vorba de bani pe care trebuie să-i urmărim acei bani. care trebuie să înțelegem unde ajung, cum sunt ei pierduți, cine și la ce nivel acționează. Se vorbește de 150 de miliarde de dolari pe an uh, circulați în sectorul ilegal. Noi am vrea ca ei să vină în circuitul legal. Unii spun se vorbește prea mult despre cerere. Eu mă bucur să vorbesc despre, despre cerere pentru că articolul 18 al tratat al legislației UE spun că statele membre au obligația să descurajeze, să reducă cererea și dacă jobul meu e să facă legea UE să fie implementată, va trebui să repet mereu acest lucru. Statele membre trebuie de asemenea să considere incriminarea celor care utilizează serviciile victimelor traficate atunci când știu că aceasta este o victimă și voi reveni. Am solicitat statelor membre în cadrul strategiei, în mod repetat, să ne asigurăm că banii, acești bani sunt urmăriți și sper că Silvia va spune ceva mai multe despre asta. Banii conduc cererea și cererea conduc banii. Poate că vom avea o explicație mai bună ceva mai târziu. Comisia Europeană ne-a asigurat că uh, tema e preluată și în tema migrației și în tema securității. Vorbim de bani, vorbim de crimă organizată și vorbim de faptul că această criminalitate organizată are un efect de contagiune asupra altor forme de criminalitate. Dar aș mai spune câte ceva. Din moment ce eurodeputații au vorbit despre eh, traficul cu migranți, avem multe informații eh, din diverse surse despre faptul că bărcile ce îi aduc pe cei mai necăjiți și mai vulnerabili aduc și tinere fete. Bună oară din Nigeria! Traficul cu migranți poate deveni trafic de ființe umane, chiar dacă instrumentele juridice sunt diferite pentru a le aborda. Mai mult decât atât, există situații în care uh, rutele de migrație sunt utilizate de traficanți pentru victimele lor, cum dădeam exemplul Nigeriei. Mă bucur să aud interesul Parlamentului pentru copii, în mod specific și acest uh, aspect e fundamental în munca noastră. cei traficați indiferent de scop încep a fi copii și rămân victime până când devin adulți. Însă, întrebarea mea naivă Dacă cineva aduce un copil în Europa și Europa ne spune că valoarea unui copil e undeva între 4 și 8.000 de euro în trafic. Uneori se poate ajunge și la 40.000 de euro pentru un copil. Eu una am îndoieli că acești bani sunt făcuți doar din cer și uh, pe străzi dimineața. Sunt multe lucruri de luat în calcul. Nu mai am decât foarte puține minute la dispoziție, deci nu am să dezvolt această temă dar vreau să vă spun că există un studiu asupra grupurilor celor mai vulnerabile, în special copii, și aici se arată eh, legătura între traficul cu copii, care se transformă mai apoi în victimele industriei sexuale, hipersexualizarea societății, discriminare, inegalitate de gen, continu, riscul continuu de victimizare. Studiul e disponibil pe site-ul nostru web și am fost făcut public doar în câteva săptămâni. Potrivit articolului 20 al Trans Report, statele membre mi-au trimis uh, rapoarte naționale în ce privește traficul de ființe umane și acum redactăm un raport la nivel UE și va fi disponibil la martie anului viitor. Apoi un raport potrivit articolului 23 în de transpunerea legislației UE și așteptăm cu interes uh, uh informații din partea Parlamentului pe această temă. În ce privește directiva antitrafic, toate statele membre, cu excepția Germaniei, au notificat transpunerea. Am lansat acum un studiu și analizăm situația în fine. Realizăm un raport asupra legislației naționale care incriminează pe cei care utilizează serviciile persoanelor traficate, însoțită eventual de propunerile necesare și aș reaminti eurodeputaților că avem și directiva prin sancționarea angajatorilor care eh, incriminează pe cei care angajează persoane traficate în state eh, terțe. E vreme să consolidăm acest cadru legal astăzi, doamnelor și domnilor, și am să închei astfel. În multe cazuri, statele membre. Nu este ilegal să cumperi, să vinzi oameni și să utilizezi serviciile acestora. Poate fi în regulă. Putem, servicii, putem cumpăra servicii și bune produse de persoane traficate și nu suntem pedepsiți. Am, întrebat, am pus această întrebare de 500 de ori și am să continui să o fac. Am întrebat uh, procurori și procurori general, n-am primit răspuns. Cei care participă în exploatare nu sunt incriminați. Și chiar dacă știți ce se întâmplă, ce veți propune dumneavoastră aici în Parlament sau statele membre sau Comisia? Ce o să propunem noi? Să spunem că da, e în regulă să cumperi, să vinzi oameni, că e în regulă să folosești serviciile acestora? Propunem impunitatea? Asta e societatea în care vrem să trăim? Legea are un efect normativ și acest lucru nu poate fi ignorat, avem nevoie de lege. Um, uh, mulțumesc pentru cei care au participat la ziua antitrafic. Unii m-au întrebat de ce uh, faceți o ședință despre reducerea cererii. Nu, nu este un subiect uh, sensibil, e potrivit articolului 18 al directivei. Uh, Pentru a încheia, pentru a onora spiritul directivei asupra dimensiunii de gen a traficului, Comisia a fost prima care a lansat un studiu pentru a înțelege mai bine fenomenul. Am comandat un astfel de studiu din partea Universității de Lancaster și mă bucur că Silvia este astăzi alături de noi. Studiul a luat în calcul, pentru a reveni la comentariul Mary Hannibal, rezoluția din 2014 a Parlamentului European și astfel am lansat noi studiul. Sperăm că împreună vom putea organiza o prezentare la începutul anului viitor a acestui studiu. Silvia vă va putea spune mai multe despre asta. Doamnelor și domnilor, mă opresc aici pentru a vă spune că nici o victimă nu e mai puțin importantă decât alta, nu suntem în poziția de a decide cine e important și cine nu și care formă de exploatare e mai gravă sau nu. Nu suntem aici pentru a fi în competiție, nici o formă de exploatare nu e sensibilă în dezbatere. Uneori oamenii își caută o viață mai bună, dar până la urmă nu capătă asta, ci contrariul. Trebuie să ne amintim acest lucru și trebuie să ne reamintim că toți au drepturi. Avem responsabilitate pentru a oferi justiție victimelor. Și dacă nu punem întrebarea cine face bani și cine utilizează aceste servicii, putem merge acasă pentru că înseamnă că nu ne-am făcut treaba. <coughs> Muchas gracias, señora Veseliadu. Mulțumim foarte mult, doamna Vasiliadu. Îmi pare foarte rău că trebuie să scurtez intervențiile, însă trebuie să gestionăm timpul și trebuie să fim echitabili astfel încât să le dăm tuturor uh, invitațiilor să ia cuvântul. Așa că uh, dau direct cuvântul doamnei Silvia Walby, profesor de sociologie la Catedra UNESCO cu privire la cercetare în domeniul uh, genului la Universitatea din Lancaster din Regatul Unit și din ei se ocupă de chestiuni legate de trafic, lucrează la Unitatea Europeană Antitrafic. Am avut deja ocazia, cu alte ocazii, să aflăm despre activitatea ei și vreau să-i mulțumesc pentru prezența aici, să dau direct cuvântul, doamnă Wabi. Thank you very much. I'm very... Mulțumesc foarte mult. Mă bucur uh, să mă aflu în fața dumneavoastră și uh, să reprezint uh, glasul mediului academic care se alătură vocilor ce se întreprătrund în dezbaterea publică. Voi vorbi despre dimensiunea de gen a traficului de ființe umane și voi face în acest sens două lucruri. Voi da o nouă perspectivă asupra dimensiunii de gen în trafic și, de asemenea, voi face câteva recomandări specifice. Raportul despre care vorbeam, despre care vă vorbesc, va fi publicat. Este un uh, raport cu privire la dimensiunea de gen a traficului de ființe umane. Un, uh, o echipă de profesori au lucrat la acest raport. Uh, din această echipă îi menționez doar pe Brian Francis, Karen Shrine și Jude Towers, care se află aici în, în sală de asemenea. Ne concentrăm pe problema prevenirii și, de asemenea, pe aspectul dimensiunii de gen. Prevenția se află în centrul strategiei Uniunii Europene și în centrul directivei Uniunii Europene. Dar cum anume înțelegem prevenția. Vă propun să lăsați la o parte ideea cum că prevenția poate fi întărită în momentul în care discutăm despre alegerile făcute de indivizi. Vă rog să vă gândiți mai degrabă la reglementările instituțiilor uh, și în special la normele aplicate de instituțiile care câștigă uh, profit. Până la urmă, această a doua dimensiune, această două, a doua perspectivă trebuie să fie luată în considerare de dumneavoastră, pentru că dumneavoastră respect, reprezentați o instituție. Dimensiunile de gen. Uniunea Europeană include egalitatea de gen în uh, toate strategiile și politicile sale vorbim despre egalitatea de gen, vorbim despre, de fapt, tratament echitabil și egal. Atâta timp uh, însă cât nu ținem cont de specificitatea de gen, e clar că tratamentul uh, echitabil nu poate fi aplicat. De asemenea, vorbim despre echilibru de gen în uh, decizia, în procesul decizional, vorbim despre integrarea dimensiunii de gen și Tocmai acesta este subiectul pe care vreau eu uh, să vă propun să-l introducem într-o manieră coordonată și coerentă în politicile europene care ar trebui să deservească până la urmă uh, eliminarea traficului. Voi uh, prezenta pe rând aspectele. În primul și în primul rând, aspectul legat de susținerea și asistența acordată victimelor. Uneori, acest subiect este tratat uh, într-o manieră nedetaliată. Însă, de fapt, asistența oferită victimelor poate, dacă este bine făcută, să se transforme într-o contribuție importantă la prevenție. Pur și simplu preveniți repre- repetarea victimizării și, într-o manieră mai generală, victimele care primesc asistență pot să ajute uh, la uh, schimbarea legislației, la um, scânteia, pot uh, genera scânteia care duce la discuția subiectului în opinia publică. Există în acest sens o serie de recomandări în raportul nostru pe care nu are însă sens să vi le citesc acum. Acum, punerea sub acuzare Punerea sub acuzare nu este doar un scop în sine, chiar că și lucrul acesta este important. Punerea sub acuzare poate, de asemenea, să contribuie la prevenție prin reducerea neincriminării. Uneori, punerea în aplicare a legii a fost uh, uh, considerată doar din perspectiva penală. Ori noi vă recomandăm să țineți cont de toate misiunile organismelor judiciare și instrumentelor judiciare de care dispuneți. Nu trebuie să ne limităm la dreptul uh, penal. Există o serie de ramuri ale justiției care pot fi uh, mobilizate. Și mă voi uh, întoarce la acest subiect. Într-adevăr, dreptul penal este Uh, dreptul primar, dar nu este unicul uh, drept, unii, nu reprezintă unicele norme care pot să, să fie puse în aplicare. Și în acest sens avem o serie de recomandări detaliate. Vreau să mă concentrez pe domeniul tradițional al prevenției, care se referă la cerere. Uh, se spune că reducerea cererii va duce la scăderea formelor de exploatare. Asta spune articolul 18 din directivă. Vreau să regândim conceptul de cerere. Prea adesea, acest concept s-a limitat la relația dintre uh, cumpărători și ofertanți individuali. Se, se, se pierde, prin urmare, tocmai partea esențială, și anume aceea instituțiilor implicate în câștigarea profitului. Există părți, există uh, terți foarte importanți care au fost lăsați uh, în umbră pe măsură ce dezbaterea s-a polarizat. Ei bine, noi recomandăm includerea din nou în discuție, chiar în prim planul discuției, a acestor părți terțe care obțin profitul. S-a experimentat mult în întreaga Europa. S-a încercat găsirea de soluții pentru prevenirea traficului și pentru distrugerea sau pentru combaterea domeniilor care profită de pe urma acestuia. Uh, din uh, Suedia, în Germania, în țările de jos, uh, uh, sau în aceste state s-au făcut experimente. Și trebuie să-i lăudăm pe cei care au încercat să facă astfel de experimente, pentru că pe baza lor am putea obține acele bune practici pe care ni le dorim cu toții la nivel european. Doamna Shire a, a creat acest triunghi. Triunghiul ne arată cum anume percepem reglementarea prostituției sau uh, percepem relația dintre prostituție și trafic. Vedem aici că nu este vorba doar despre legătura între vânzători și cumpărători, ci vedem cât de importanți sunt cei care obțin profituri. Uneori aceste uh, părți terțe își uh, încasează profitul prin, sub formă de chirie, dar tot profit este. Și există o serie de forme complete, complexe de reglementare care sunt subestimate. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre experimentele din uh, țările de jos și din Germania, Experimente care mi se par nouă a fi adeseori prost înțelese. Uneori uh, se vorbește despre simpla neincriminare, dar nici pe departe. În același timp, vedem o intensificare a reglementării domeniului. Am văzut uh, neincriminarea parțială și uh, sporirea reglementării care se desfășoară în paralel. Și pe măsură ce dezbaterile politice au uh, început să fie puse, aduse în prim planul atenției uh, uh, opiniei publice, am putut uh, să facem o comparație între sistemele uh, germane și olandeze și sistemul uh, suedez. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat în uh, anumite orașe să, să fie interzisă pur și simplu prostituția. O serie de organisme se ocupă de interdicție și asta se întâmplă în mai multe orașe. Dar ce s-a mai spus de asemenea? S-a spus că s-a constatat că tinerii sunt foarte vulnerabili. Chiar dacă vârsta maturității este de 18 ani, s-a ajuns la concluzia că această vârstă este prea fragedă și, prin urmare, cumpărarea serviciilor sexuale de către astfel de persoane cu o vârstă între 18 și 21 de ani, practic este interzisă. Deci vedem, practic, o schimbare a opiniei publice, a ideii a societății uh, care se întâmplă tocmai în acele societăți despre care se spune că uh, dereglementează. Ei bine, dereglementarea nu este o dereglementare în sine, ci din potrivă. Și asta ar trebui să înțelegem la nivel european. De asemenea, uh, cererea implică mai mult decât consumatorii direcți, implică to- toate părțile terțe care obțin profit. Prin urmare, situația este mult, triangul, eh, triunghiul acesta este mult mai complex. Ah, se vorbea despre criminalizarea, incriminarea, incriminarea achiziției. am, am auzit uh, deja despre cazul suedez pe care nu îl voi mai discuta în momentul de față, dar vreau să discut despre ce specificitatea europeană. Prea adesea uh, Discuțiile noastre se poartă pe baza evoluțiilor din Statele Unite ale Americii, a căror abordare este cu totul diferită. Noi, în Europa, am uh, dezincriminat sistematic vânzarea de servicii sexuale. Și nu înțelegem întru totul ce impact a avut această măsură în majoritatea statelor membre am separat neincriminarea vânzării, în timp ce majoritatea statelor membre au păstrat uh, incriminarea asupra părților care obțin profite, profit. Majoritatea statelor membre, în continuare, consideră că este ilegală obținerea de profit de pe urma activităților de prostituție uh, demarate de alții. Deci, vedeți, este vorba despre exploatarea serviciilor altora. Și iată, în maniera aceasta se luptă împotriva sectorului. Ați văzut care sunt uh, experiențele suedeze, dar mie mi-ar plăcea să ne concentrăm în special pe incriminarea exploatării, prostituției altora. ce interesant în această idee? E interesant că acest, această uh, abordare, până la urmă, respectă directiva europeană și pro, uh, protocoalele ONU care se referă la exploatarea acțiunilor altora. Deci asta se întâmplă în Uniunea Europeană, dar în Statele Unite ale Americii situația este cu totul alta. Amnesty International și alte instituții uh, internaționale pun pe picior de egalitate prostituția în sine și exploatarea serviciilor de prostituție a altor persoane. Ei bine, noi în Europa am făcut distinția aceasta necesară și prin urmare nu trebuie să ne lăsăm atrași în capcana discuțiilor purtate în Statele Unite ale Americii. Uniunea Europeană are uh, Uh, specificitățile sale și, prin urmare, discuțiile pe care le poartă trebuie să țină cont de aceste specificități. Și aici aveți niște recomandări pe care le puteți uh, citi mai târziu. Coerența politicilor. E bine, vă spuneam că egalitatea de gen uh, e, uh, e reprezentată sau reprezintă, se spune, esența politicilor europene. Da, e drept, la nivel, de, la nivel declar, declarativ. Dar dacă această idee declarativă se transformă în acțiuni concrete în toate domeniile, piața interne, etc., etc., atunci am putea, poate, generaliza uh, impactul angajamentului pe care ni-l uh, asumăm în direcția egalității de gen. Și asta pe mai multe planuri. Și avem uh, câteva lucruri precise pe care vrem să le spunem Uh, în ceea ce privește includerea, într-adevăr, a acestei dimensiuni de gen în toate acțiunile, politicile, uh, comerciale, politice, etc. Trebuie să ne asigurăm că în niciun fel de domeniu nu este permisă exploatarea uh, prostituției între ghilimele a altora. Și există o serie de uh, domenii în care cerem uh, măsuri specifice, există domenii în care avem nevoie de mai multe date, e drept, avem nevoie de o coerență a acestor principii în toate planurile noastre de acțiune și în toate strategiile noastre. Egalitatea de gen trebuie să fie inclusă în toate aceste domenii și dacă lucrul acesta se va întâmpla, atunci efectul nu se va lăsa așteptat și să nu uităm de specificitățile europene în domeniul reglementării acestui aspect. Trebuie să nu uităm de a, incriminarea până la urmă a exploatării serviciilor de prostituție a altora. Și trebuie să facem toate astea pentru a atinge obiectivul pe care ni l-am stabilit cu toții și anume combaterea traficului de ființe umane. Thank you so much. Um, a huge amount of information and I'm Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că trebuie să vă grăbim. Intervenții nu pot rămâne decât până la 1 și 5. Aș vrea să adresez câteva întrebări foarte puține Cred că doamna Beferil vrea să vă întrebe ceva. Mulțumesc foarte mult. Nu o să fiu foarte rapidă pentru că am depășit timpul. Aș vrea să le mulțumesc um, vorbitorilor și să întreb um, pe doamna coordonator, doamna Vasiliadu, pe care o cunosc bine, în legătură cu o activitate noastră. Când am venit în Parlament acum șase ani, mi-am dat seama că foarte puțin se făcuse pentru victime. Mă refer la toate victimele, nu doar cele ale traficului. Eu am o experiență diferită, mă referam la victimele terorismului, însă a fost mereu un subiect care m-a preocupat mereu serviciile de sprijin pentru acestea mă preocupau și nu exista aproape nimic. Între timp a apărut o, un regulament care se cheamă Ordinul de Protecție European și de acolo a derivat și directiva pentru sprijin și asistență mm, pentru victime. Um, ordinul de protecție, um, urmărea să vadă dacă există un astfel de ordin de ținere la distanță, dacă acesta este um, valabil și în alte state, protecția să fie extinsă în celelalte state, lucru care nu se întâmpla anterior. Trebuia de fiecare dată să, fac, să facă un denunț, să se demonstreze faptul și mai departe. În cazul uh, unor astfel de victime, uh, Um, femeile, dacă ar fi fost victime într-o astfel de situație, sigur ar fi, ar fi fost abuzate, dacă nu chiar ucise, până să fi făcut toate aceste demersuri. Au fost multe demersuri, dar în sfârșit avem astfel de măsuri și acum mai avem o directivă care deja trebuie să fie pusă în aplicare. A trecut perioada de tranziție de trei ani. Acum aș dori să întreb pe doamna coordonator, având în vedere că directiva vorbește despre victimele traficului, dacă există măsuri specifice, și apoi pe domnul Erickson aș vrea să-l întreb dacă poliția știe ceva despre această directivă, pentru că în aceasta vorbim de formare pentru uh, polițiști, pentru judecători, pentru că trebuie să uh, știi cum să gestionezi situația unei victime când uh, actele se întâmplă într-o altă țară sau uh, criminalii sunt în altă parte. Deci e foarte important ca autoritățile să știe cu ce fel de victimă au de-a face ca să nu mai fie o a doua victimizare pe care să sufere aceste victime și suntem de acord, nu, victimele nu sunt toate la fel, unele victimele traficului au altfel de um, se confruntă cu altfel de efecte decât victime de altfel. Și aș vrea să știu mai multe și despre situația femeilor și copiilor în uh, taberele de refugiați mai ales că se vorbește acum că se fac vânzări, că se face trafic. Acum să vedem ce e adevărat până la urmă din aceste zvonuri. Apoi vreau să spun doamnei Moran că sunt perfect de acord cu dumnea ei în prezentarea făcut-o, pe care a făcut-o, în care a spus că este esențial ca oamenii politici să înțeleagă uh, cumva diferența între bine și rău, ce e bine și ce e rău, pentru că dacă oamenii ar înțelege lucrurile s-ar facilita mult, mai ales pentru universul victimelor. Eh, știu cum stau lucrurile, eu am fost victima terorismului și știu uh, că ați vorbit din uh, suflet, uh, Cred că e important ca această empatie să existe, oamenii politici, oamenii politici să își facă mea culpa, pentru că trebuie să se ocupe mai mult de drepturile victimelor care nu au uh, putere, care nu au lobby, nu au uh, resurse, nu au bani, deci nu beneficiază de o forță prea mare. Cam atât, trebuie să facem mai multe pentru ele. Cred că interpretarea se va încheia aici. Deci uh, răspunsurile va trebui să vină în engleză. Mai avem și un eveniment ulterior. To give your responses to that.